Dragi colegi, vă propun să începem. În această dupămasă avem plăcerea să îi urăm bun venit domnului Marc Sprenger, care este directorul Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Ca în fiecare an, domnia sa ne prezintă programul de lucru al acestei agenții care este extrem de importantă pentru noi. Domnule Sprenger, aveți cuvântul. Very much. Mulțumesc foarte mult. Aștept cu nerăbdare să port un dialog cu dumneavoastră și să aflu care sunt preocupările și sfaturile dumneavoastră voi folosi ecranele pentru a vă prezenta și câteva hărți, pentru că mi-ați cerut să fiu ceva mai deschis în ceea ce privește rezultatele obținute în diferitele state membre în ceea ce privește lupta împotriva bolilor infecțioase. Prezentarea mea va cuprinde trei părți. În primul rând, aș vrea să analizez situația actuală, apoi aș vrea să vă prezint prioritățile noastre și, în a treia parte, aș vrea să prezint consecințele acestor priorități. Dați-mi voie să vă prezint o primă hartă. Este vorba despre o hartă care arată incidența tuberculozei în Europa după cum uh, puteți observa, colaborăm cu Organizația Mondială a Sănătății. Unele cifre ne parvin din partea OMS și puteți vedea, de asemenea, că există țări în care situația nu este foarte bună. O situație dificilă este situația din România. Țările în care incidența este cea mai mare sunt țări în care se înregistrează progrese. Este un uh, fapt lăudabil faptul că aceste țări acordă atenție infecției uh, tuberculoase. Vestea proastă este că asistăm la un număr mare de cazuri de multirezistență, ceea ce pune probleme pentru pacienți, pentru societate, pentru că tratamentul este foarte costisitor și nu este ușor uh, pentru pacienți. Întrebarea este ce poate face centrul nostru și răspunsul este că putem face foarte multe. Acum un an de zile am lansat un plan de acțiune pentru tuberculoză. Ținta noastră era să obținem o mai bună diagnosticare a acestor cazuri multirezistente. Am dezvoltat și am stimulat un sistem de asigurare a calității pentru un sistem de depistare precoce a tuberculozei, în special a tuberculozei rezistente la medicamente este foarte important pentru că din momentul în care poți să depistezi boala într-un stadiu incipient, pacientul are de câștigat pentru că are acces imediat la tratament și societatea are de câștigat pentru că pacientul depistat nu mai poate transmite boala mai departe. Este deci evident faptul că organizația noastră are o contribuție de adus în domeniu. Înțeleg că subiectul acesta este mai puțin interesant decât încălzirea climei sau biodiversitatea, însă este un subiect extrem de important pentru persoanele vulnerabile și pentru populația săracă din Europa. Aș vrea să vorbesc și despre numărul de infecții cu tuberculoză diagnosticate acum 2 ani. Puteți constata că diferențele sunt uriașe și mă bucur că doamna Dagmar Rotberent este prezentă în sală pentru că tocmai domnia sa ne-a cerut să dăm dovadă de o mai mare transparență și mă bucur că am ocazia astăzi să prezint uh, situația din fiecare țară în parte. E clar că există diferențe. Este important să obținem mai multe detalii. În uh, Europa, incidența HIV se datorează în special raporturilor sexuale între bărbați. Există o anumită diferență. Acum un an, persoana de contact din Parlament a găzduit un seminar științific și pe 1 decembrie este ziua mondială destinată luptei împotriva acestei uh, maladii și vom lansa atunci uh, testele pentru HIV. 30% dintre persoanele infectate cu HIV nu sunt conștiente de faptul că sunt purtătoare ale virusului. Nu beneficiază deci de tratament adecvat și pot transmite boala mai departe. Iată de ce este extrem de important să se depisteze din timp aceste infecții. Și aici, din nou, intervine centrul nostru, care are o contribuție importantă de adus. O altă boală este hepatita. Poate că nu sunteți uh, familiarizați cu aceste boli, hepatita B și C, sunt uh, una dintre cauzele apariției cancerului uh, hepatic. În Europa sunt diferențe foarte mari de la țară la țară. Acum două săptămâni am prezentat un raport uh, cu toate datele de care dispuneam și arătam în acest raport că nu toate țările dispun de teste de depistare pentru femeile însărcinate. Și existența acestor teste este foarte importantă, pentru că dacă nu se depistează cazurile de hepatită la uh, femeile însărcinate, acestea nu beneficiază de tratament adecvat și nu se împiedică așadar transmiterea bolii de la mamă la făt. Am uh, fost uh, impresionat de întâlnirea organizată de domnul Peterle, care a abordat această chestiune și trebuie să spun că angajamentul politic este foarte util atunci când vorbim despre lupta împotriva acestor boli. Malaria știm noi că a dispărut și adesea atunci când vorbim despre malarie ne gândim la zonele tropicale. Însă trebuie să știți că acum 50-60 de ani în Europa încă mai existau cazuri de malarie Malaria este transmisă de țânțari și la vremea respectivă experții erau cei care discutau despre diferitele tipuri de țânțari, entomologii. În ultimele săptămâni s-au lansat uh, semnale de alarmă. Nu știu dacă e, este vreo, vreun grec sau vreun cetățean grec în sală, pentru că în vara trecută, în uh, Salonic, uh, s-a înregistrat o epidemie de febră a Nilului. Au fost uh, peste 250 de cazuri confirmate și 75% dintre aceste cazuri au fost cazuri de persoane care sufereau de probleme neurologice afectate grav. Peste 30 de persoane au murit în urma acestei infecții, deci a avut un impact important. Îmi dau seama că la scara europeană nu este ceva foarte important, însă în Salonic eh, epidemia aceasta a avut un impact eh, și asupra turismului și deci a fost eh, ceva important pentru întreaga regiune. Am fost întrebați dacă putem să contribuim la lupta împotriva acestei boli. Am discutat cu experți în Franța, în România, în Italia, unde s-au înregistrat de asemenea cazuri. Am uh, organizat o reuniune și am uh, invitat să participe aceste, la această reuniune și experți greci. Am avut cu această ocazie un schimb uh, fructuos de păreri. Nu știu dacă îi recunoașteți pe acești uh, țânțari, însă țânțarul din uh, chenarul uh, dreapta sus este cel care transmite febra Nilului. Rezervorul uh, virusului este la păsări, însă um, vectorul care transmite infecția este țânțarul. La această reuniune au participat atât uh, experți în domeniul veterinar, cât și experți în uh, boala aceasta la oameni, pentru că este important să avem o abordare multisectorială atunci când discutăm despre această boală. I-am uh, trimis și pe experții noștri la această reuniune. Am discutat despre cele mai bune practici de, în controlarea acestei boli și menționez în paranteze, între paranteze că acum doi ani s-a înregistrat un caz de malarie în Spania. A fost un caz apărut uh, în interiorul țării, nu era un caz uh, adus în țară de către turiști și, bineînțeles că s-a lansat un semnal de alarmă s-au înregistrat și uh, cazuri uh, de infecție dengue în Franța, deci uh, subiectul rămâne de actualitate. un alt subiect important este acel al antibioticelor. Unii dintre dumneavoastră aveți poate gripă și Întrebarea este dacă ați primit antibiotice. Sper că nu ați uh, primit, pentru că multe antibiotice nu mai sunt eficace. Sigur că nu sunt uh, eficiente în cazul uh, răcelilor provocate de virus, însă nu sunt eficiente nici în alte cazuri. Și de ce? Pentru că doctorii și pacienții folosesc prea multe antibiotice. Antibioticele se prescriu prea ușor și cred că această chestiune este o chestiune de societate acum. De aceea m-am bucurat foarte mult de faptul că Parlamentul European a găzduit uh, ziua europeană uh, destinată antibioticelor. Pe 16 noiembrie se va organiza o altă zi europeană a antibioticelor și mă bucur că vor participa și țări din afara Uniunii Europene. Și cred că în aceste țări se vor organiza manifestații similare cu cele din țările Uniunii Europene cu această ocazie. Sprijinul politic este extrem de important și contez pe implicarea dumneavoastră. Există un format de campanii publice care poate fi folosit de către statele membre care vor să se alăture nouă în această luptă pe care o ducem. În fiecare dimineață, la ora 11 și jumătate, discutăm despre toate semnalele pe care le primim semnalele oficiale, precum și semnalele pe care le primim din partea presei și alte semnale neoficiale. Sunt foarte importante pentru că facem o analiză a amenințărilor și mă bucur să vă relatez care este știrea dimineții pe care am aflat-o de la colegii pe care i-am contactat astăzi și anume că sunt sunt foarte multe cazuri de superbug, o bacterie care cauzează probleme în spitale. Este o bacterie care se întâlnește în Uniunea Europeană, dar și în China, Malaezia, Israel și în alte câteva țări. Este extrem de important pentru că dacă acest uh, superbug se răspândește în Europa, antibioticele cunoscute s-ar putea să nu funcționeze și s-ar putea să trebuiască să recurgem la alte antibiotice. Tot în această dimineață am discutat despre vestea foarte tristă care ne vine din Haiti și anume holera. Poate că vă întrebați de ce trebuie să știm ce se petrece în Haiti nu e în curtea noastră, la urma urmelor, nu e în Europa. Însă poate că nu știți că peste un milion de cetățeni europeni vor vizita pe perioada Crăciunului Republica Dominicană, care este pe aceeași insulă. E posibil ca aceste cazuri de holeră să se răspândească pe insulă și de aceea este important să monitorizăm situația și să îi informăm pe cetățenii europeni. Iată de ce suntem uh, în uh, legătură cu experții noștri din Haiti. În uh, timpul audierii din luna aprilie am anunțat că voi acorda o mai mare atenție acordului acordului uh, cu privire la sediu va fi ratificat în Parlamentul suedez luna viitoare. Aceasta este o fotografie cu personalul nostru, nu toți angajații sunt uh, uh în poză. Ne lipsesc uh, oameni, ne lipsesc 10%, nu este ușor întotdeauna să găsești oamenii potriviți, facem uh, publicitate, am fost uh, ocupați cu aceste pandemii și cred că facem progrese. Care sunt prioritățile noastre pentru anul viitor? În primul rând, aș vrea să acordăm o atenție sporită organizației, să discutăm despre indicatorii de performanță, despre felul în care putem să ne îmbunătățim activitatea, să discutăm despre bugetarea bazată pe activități și să îmbunătățim sistemul de asigurare a calității. Sunt aspecte esențiale ale organizației noastre și ar trebui să fie avute în vedere. În ceea ce privește conținuturile, am invitat uh, Consiliul Director să ne prezinte prioritățile sale, ne-a dat uh, multe informații și ne bucurăm de faptul că am putut să includem toate dorințele lor. Aș vrea să vă prezint aici trei chestiuni importante. Când s-a discutat despre crearea ECDC, au fost avute în vedere mai multe modele. Uh, a existat un model calcat pe modelul american. Dumneavoastră însă ați hotărât să se creeze un centru mic, fără laboratoare, spre deosebire de centrul american. Și eu am fost foarte mulțumită de această decizie pentru că în Europa dispunem deja de laboratoare excelente și nu era necesar să se uh, creeze alte laboratoare care să facă aceeași muncă la Stockholm. Dezavantajul acestei decizii este că centrul nostru trebuie acum să se bazeze pe activitatea acestor laboratoare, depinde de ele. Și sunt îngrijorat pentru că guvernele reduc uh, bugetele institutelor uh, de sănătate naționale și laboratoarele acestea s-ar putea să nu mai poată să furnizeze date fiabile centrului nostru. În anul următor am dori așadar să acordăm o atenție sporită acestor laboratoare și să cădem de acord în privința unor cerințe minime pentru aceste laboratoare. Dorim de asemenea să vedem cum se pot uh, stabili aceste cerințe pentru laboratoarele europene și cred că vom putea lucra în mod mai eficient. Foarte multe persoane vulnerabile sunt afectate de bolile infecțioase. Tuberculoza este o boală care afectează în mod special persoanele cu venituri reduse. La fel se poate spune, același lucru se poate spune în privința hepatitei și în privința bolilor uh, care pot fi prevenite. Vorbim despre populații marginalizate. Uh, ele sunt cele care sunt uh, afectate în mod disproporționat de bolile infecțioase. S-a discutat în Parlament și despre populația romă. Știm foarte bine că romii suferă de boli infecțioase. În următorul an am vrea să acordăm o mai mare atenție dezvoltării de bune practici pentru a ajunge la aceste populații afectate și pentru a crește rata vaccinărilor în rândul acestor populații. Este foarte important pentru că în felul acesta vom putea să împiedicăm uh, transmiterea bolilor. O altă prioritate este aceea schimbărilor climatice. Am dezvoltat mai multe Uh, scenarii și uh, în aceste scenarii bolile transmise prin uh, țânțari și purici vor ajunge în Stockholm, deci schimbările climatice vor avea un impact și asupra transmiterii bolilor infecțioase. Care sunt consecințele pentru noi? Este foarte important să utilizăm munca experților și partenerii noștri sunt foarte importanți și aș vrea să știu care sunt uh, nevoile statelor membre. Este foarte important pentru mine. Aș vrea în continuare să vă invit să vă exprimați punctul de vedere pentru a avea un schimb de opinii. Vă mulțumesc, uh, doamnă președintă. Domnule director, vă mulțumesc pentru acest uh, început de schimb de opinii, pentru această invitație pe care o lansați. Ați uh, făcut o prezentare foarte interesantă și cred că veți primi multe întrebări din partea colegilor. Doamna Iana Guptakis, aveți cuvântul. Thank you, Chair. I forgot. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu mai găseam butonul microfonului, pentru că n-am mai vorbit de mult, probabil. Mulțumim, domnule doctor Sprenger, pentru prezentarea dumneavoastră. Foarte interesantă. Cred că în ultimul an am progresat foarte mult și cred că ați făcut o ispravă bună, am mers în direcția cea bună și cred că până la urmă o să ajungem și la rezultatul final. Întrebarea mea este, cum să facem să adăugăm un plus valoare centrului dumneavoastră? Știu că dumneavoastră ați avut mai multe întâlniri cu coordonatorii și probabil că aveți deja o idee despre nevoile pe care le avem și direcția de urmat. ECDC-ul deci, există de 5 ani, înainte să devin eu uh, parlamentar, și uh, cred că fondatorii centrului nici nu mai uh, sunt uh, undeva la îndemâna noastră. Probabil că acum este cel mai bun moment să reevaluăm uh, obiectivele centrului. Și săptămâna viitoare mă voi întâlni cu Consiliul Director în Grecia, care probabil mă va pune la punct cu situația actuală și apoi în februarie am să fac o vizită chiar la sediul dumneavoastră. Uh, voi organiza și o vizită a Parlamentului și o să invit pe cât mai mulți colegi să ajungă, pentru că doar așa vom reuși să înțelegem ce se petrece. Ieri am avut o audiere publică probiotică. Nu este uh, chiar uh, în domeniul ECDC, însă mi s-a părut uh, foarte important pentru că au apărut și doctori care ne-au oferit și Uh, celălalt argument. Cred că și centrul dumneavoastră trebuie să fie mai activ și să participe atunci când avem audieri și să ofere contraargumentul părerii experte. În orice caz, contribuția celor de ieri a fost foarte importantă. Ca să rezum, da, am făcut progrese cât de cât bune, dar abia suntem la începutul drumului. Dumneavoastră ați vorbit uh, despre laboratoare. Acesta este un domeniu în care trebuie să analizăm uh, relația dintre instituții. Trebuie să o consolidăm și să vedem cum putem economisi bani, timp și să adăugăm uh, plus valoare. Dar, în orice caz, concluzia e că mergem pe calea cea bună și sunt nerăbdătoare să ascult și părerea colegilor mei și um, am să mai intervin ulterior. Mulțumesc! Euh, je passe maintenant la parole à Madame Dagmar roth Doamna Dagmar roth Thank you, thank you very much, Madam President. Mulțumesc, doamna președinte. Eu am două întrebări. Am să reiau ceva ce a spus domnul Sprenger, ce mi s-a părut foarte important, și anume uh, două lucruri care ilustrează necesitatea unui ECDC. În ce privește rezistența antimicrobiană? Am mai ascultat uh, prezentări uh, de mai multe ori pe această temă și știu că oamenii tind să nu mai fie atenți la acest lucru. Cred că uh, e destul de obositor uneori să tot insistăm pe această problemă, însă uh, Aș vrea să știu acum dacă dumneavoastră aveți vreo idee de propus. Ce credeți că am putea face pentru a înfrânge rezistența antimicrobiană? Aveți vreo soluție? Pentru că ați vorbit despre un nou val, ați vorbit despre acel supervirus, superbug, care a apărut nu doar în Marea Britanie, ci și în altă parte. Cum să-i facem față? Sigur, uh, să avem o igienă bună, dar uh, viteza tratamentului uh, lasă de dorit și în plus nu avem nici suficient personal la îndemână în spitale și în centre medicale. Deci ce am putea face? Ne-am gândit la mai multe soluții pentru a îi stimula pe oameni sau pentru a-i descuraja mai degrabă să folosească antibioticele. În ce privește datele pentru 2011 pe care ni le-ați arătat uh, pe ecran, uh, aș vrea să știu ce înțelegeți dumneavoastră prin substanțe de origine umană. Thank you uh, very much. Um... Mulțumesc foarte mult! Am citit procesele verbale ale ședințelor anterioare și probabil că dumneavoastră Dumneavoastră ați folosit uh, acea expresie a arăta cu degetul. Nu e ușor să o fac, însă cred că ea demonstrează cumva starea de fapte. Am vorbit despre legionela. Legionela este o boală cauzată de pur și simplu un hotel care nu reglează bine temperatura apei pentru clienți. Am putea să arătăm cu degetul uh, uh, pe cei de la hotel. Ei sunt vinovații, nu? Dimineața am vorbit despre asistența medicală transfrontalieră. Este foarte importantă, dar tot ea ar putea facilita transmiterea unor uh, supervirus, precum cel cu care ne confruntăm acum. Și uh, să nu uităm că de la un spital se poate transfera infecția la un alt spital prin deplasarea pacientului. Poate că am avea nevoie de niște orientări mai severe, mai stricte și poate că ar trebui să contăm și pe ajutorul spitalelor. Am uh, date cu privire la rezistența antimicrobiană pe țară, dar uh, nu cred că dumneavoastră ați uh, fi uh, interesată să obțineți detalii mult prea tehnice. Dacă ați fi, atunci uh, probabil că ați putea vedea cum monitorizăm situația în diferitele regiuni. Iar de acolo am putea lansa discuția. Nu este ușor, dar Astfel am putea să vedem care sunt efectele și cum să îmbunătățim situația la nivel local. Și pe mine mă bucură faptul că ne gândim aici nu doar la medici, la medicii curanți, ci și la public. Trebuie să informăm pe oameni că dacă se duc la un medic, nu trebuie să ceară neapărat un tratament cu antibiotice, pentru că pe termen lung ele nu vor mai funcționa. Deci trebuie să avem o abordare dublă sau chiar triplă. Știu că Parlamentul este activ, ați avut acel afiș mare aici și deci aș vrea să discutăm despre viitor. Care credeți că ar fi consecințele noi politici transfrontaliere? Cum am putea oare să împiedicăm transmiterea infecțiilor nozocomiale? Ați vorbit despre cele substanțe de origine umane, SOHAU, în jargonul nostru. Poate că, într-adevăr, nu toată lumea le cunoaște. Să vă explic. Este vorba despre țesut, sânge, celule și organe. Aceste substanțe sunt uh, folosite pentru transplant, de exemplu. Și ele pot conține boli transmisibile. Este foarte, foarte important să fim uh, pe deplin informați atunci când se face un transplant. O parte din aceste substanțe sunt folosite pentru așa numitele terapii avansate. Un exemplu ar fi factorul de coagulare al sângelui. Există foarte multe reglementări și multe legislații despre utilizarea acestor produse medicinale. Și uh, Agenția Europeană a Medicamentului este responsabilă cu aceste terapii. Comisia a întrebat însă în ce fel ar putea ECDC-ul să ajute la controlarea transmiterii bolilor prin uh, transplantul de substanțe umane. Noi am demarat o discuție cu Agenția pentru uh, medicamente și uh, am încercat să vedem cum am putea rezolva această problemă împreună. Am uh, redactat uh, împreună un document comun care a fost trimis către Consiliul Director al ECDC și al agenției și urmează să-l discutăm în săptămânile următoare. Care sunt uh, metodele pe care le-am identificat acolo? Mai întâi să identificăm amenințările, unde ar putea să apară o boală. În al doilea rând, să informăm statele membre și agențiile comunitare și apoi să detectăm uh, traseul substanței umane pentru a împiedica răspândirea bolii. Întrebarea este, bineînțeles, dacă acest lucru intră în mandatul ECDC. Asta e întrebarea. Răspunsul este da, pentru că centrul nostru se ocupă de incidente care presupun amenințare la adresa sănătății umane, acestea uh, derivând din um, uh, tot felul de boli transmisibile sau uh, din cauze necunoscute. Trebuie să conlucrăm cu agenția pentru că mare parte din substanțele acestea de origine umană sunt folosite în produsele medicamentoase. Deci trebuie să lucrăm în parteneriat și uh, îmi pare bine că am reușit să obținem acel document comun. Din perspectivă tehnică, colegul meu Thomas Langrand și eu am uh, convenit asupra propunerii, însă sigur, nu putem fi siguri dacă și membrii Consiliului Director vor fi de acord. În orice caz, documentul este foarte cuprinzător, ne-am căznit să includem acolo toate problemele și um, să punem în comun responsabilitățile centrului nostru cu cele ale agenției. Mulțumim foarte mult. Domnul Sergio Berlato. Președinte, volevo complimentarmi con... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc, în primul rând, să îl felicit pe domnul dr. Sprenger pentru activitatea minunată întreprinsă zilnic la centrul dânsului. În raportul prezentat am văzut că nu s-a abordat un anumit subiect și de aici vine și întrebarea mea. Discutând despre o pandemie ipotetică, o ipoteză care în ultimii ani a devenit din ce în ce mai actuală, discutând despre gripa aviară și despre gripa porcină, aș dori să mă refer la faptul că Comisia a luat o serie de inițiative pentru a preîntâmpina răspândirea acestor boli. Și iată că au avut succes aceste măsuri. Măsurile sunt încă în vigoare în Europa și limitează, din păcate, anumite activități economice. Întrebarea mea ar fi următoarea. În baza datelor pe care le aveți noastră la centru, ați putea să ne spuneți ce se află la coada acestui șir de măsuri pentru a ști dacă face sens să se ia aceste măsuri stricte. Pentru că, după cum am spus, foarte multe activități economice sunt totuși afectate aveți o întrebare? Mulțumesc. Cred că doamna Rod Berend avea o întrebare, dacă doriți să o adresați, după care să-i dăm cuvântul domnului Sprenger. Uh, Mulțumesc pentru această oportunitate. Domnul Sprenger știe care este opinia mea și acum țin să o subliniez pentru că a exprimat public acest lucru. Este puțin prematur să menționăm substanțe de origine umană pentru țelurile, pentru ideile pentru 2011. De la directorul general DG Sanco am auzit uh, idei puțin mai vagi în acest sens. Nu cunosc uh, documentul elaborat de eh, Agenția Europeană a Medicamentelor și ECDC, însă eu cred că trebuie să fiți foarte precaut uh, în legătură cu mandatul dumneavoastră. Eu nu cred că acoperă și acest subiect. Referitor la bolile transmisibile, uh, Ehm, știu că aveți puține prerogative. Am cercetat mandatul dumneavoastră. Am făcut-o în urmă cu câteva săptămâni când ne-am întâlnit și aș ține să subliniez ehm, faptul că nu trebuie să vă hazardați, trebuie să dați dovadă de precauție. Încă o dată, subliniez un aspect având uh, capacități uh, de personal sau financiare, nu reprezintă un motiv suficient de întemeiat pentru a schimba responsabilitățile. De asta se ocupă Uniunea Europeană și cred că ar trebui să dăm dovadă de mai multă precauție. De cealaltă parte, nu sunt mulțumită de ceea ce a spus despre superbug și antibiotice. Da, este bună o directivă privind spitalele, o mai bună informație, însă vă rog să fiți proactiv ca să ne spuneți cum putem să soluționăm problema. Ce se întâmplă dacă apare acest superbug? O să moară oameni. Și ce facem? Nu se poate să spuneți că avem nevoie de linii directoare în acest sens uh, pentru a ști exact ce se petrece cu o persoană în momentul în care este depistat superbugul, dacă aceasta intră în carantină sau nu. Avem nevoie și de tratament și aș vrea să mi oferiți câteva idei despre ceea ce s-ar putea spune cu referire la tratament, cu referire la ce se poate face la Uniunea Europeană, care sunt stimulentele și altele. Uh, Mulțumesc. Acum îi dau cuvântul doamnei Elżbieta Lukasiewska. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Panie Dyrektorze. W Pana wypowiedzi... Mulțumesc, doamnă președintă. V-am ascultat intervenția și mi-ați ilustrat problema. Să nu ați oferit răspunsuri în ceea ce privește soluționarea problemelor la nivelul forului pe care îl conduceți. Ați vorbit despre creșterea incidenței de hepatită B, C, de boli tropice, boli tropicale, mă scuzați, dar uh, nu am auzit, din păcate, ce vreți să faceți pentru a preveni incidența acestor boli și pentru a stopa răspândirea acestora. Este bine și frumos că realizăm ce se întâmplă, dar trebuie să venim și cu măsuri pentru a contracara efectele. Se discută și despre vaccinarea copiilor mici. Consider că acea campanie menită să terfelească imaginea vaccinurilor și-a făcut uh, datoria și iată acum părinții nu mai doresc să își vaccineze copiii. Deci s-a cam fasolit toată această intervenție și cred că ar trebui să interveniți dumneavoastră. Mulțumesc, dăm cuvântul mai departe Mano klausimas bus susijęs su... Aš, aš prašau, pirmiausia vėlavau, tai galbūt neišgirdau, bet... Mulțumesc. Îmi cer scuze că am ajuns cu întârziere. Ați colectat date cu privire la bolile transmisibile, bolile infecțioase, date cu privire la instituțiile relevante din statele membre. Sper că cooperarea dintre aceste instituții este bună. Însă e nevoie de date nu doar din partea centrului nostru, ci și din partea OMS-ului și din partea altor organizații. Chestionarele pe care le transmiteți uh, sunt uh, complete, însă adesea se solicită de mai multe ori aceleași informații și instituțiile statelor membre trebuie să facă aceeași muncă de mai multe ori. Cred că dacă ați coopera mai bine cu organizațiile internaționale, ați putea reduce povara pentru statele membre și costurile financiare ale acestei cooperări. E nevoie de o raționalizare a cooperării Poate că ați putea comenta această observație. Apoi, pe lângă programele inițiate de către organizația dumneavoastră, e nevoie și de finanțare. Ați putea să abordați chestiunea finanțării? Domnul Lucas Harton. Voorzitter, dank u wel. Ik wil in eerste instantie even dank uitspreken voor de voorgaande spreekster die voor mij sprak. Ik was het roerend. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să mulțumesc antevorbitorilor mei. În principiu sunt de acord cu ceea ce au spus. Am două mari semne uh, de întrebare în ceea ce privește prerogative de asistență ECDC. Vreau să știu ce, care este plus valoarea ECDC față de OMS și față de uh, instituțiile care există la nivelul statelor membre. Avem nevoie de un asemenea for. Uh, sunt membru și la Comisia pentru Bugete în al doilea rând și în ultimele discuții mm, s-a dovedit că există probleme cu finanțarea ECDC. Asta în special pentru că acolo sunt prevăzute obligații în ceea ce privește contractele de închiriere care pentru noi nu sunt transparente. Și dacă ECDC nu reușește să reglementeze nici măcar aceste aspecte, atunci mă întreb cum arată finanțarea pentru următorii ani. Vă mulțumesc! Merci, euh, Monsieur Oreste Rossi, et ensuite. Domnul Oreste Rossi, și după care vom asculta răspunsurile. Da, mulțumesc. Mă bucur uh, remarcile, remarcile făcute până acum și aș vrea să mulțumesc uh, tuturor colegilor, în special domnului Belato, care a solicitat mai multe informații. Mi se pare foarte bine că aveți uh, intenții bune, dar oare cum veți face pe viitor astfel încât să evitați risipa de uh, cheltuieli? Acum, uh, ați vorbit despre modernizare. Știm că circulația bunurilor și persoanelor în țările terțe presupune existența unor focare de infecții care ne pot afecta și pe noi sau uh, deplasarea, uh, circulația unor boli, precum tuberculoza. În plus, uh, mai circulă și animalele care pot, care pot fi vectori, insecte care până acum erau necunoscute în Europa, țânțari și muște, specii noi. Întrebarea este cum veți acționa cu celelalte organe de control astfel încât să reduceți riscul la care sunt expuși cetățenii europeni față de acești noi vectori care până nu de mult erau necunoscuți în Europa. Ce veți face în legătură cu vaccinurile? Pentru că, iată, există foarte multe maladii, multe boli care pot fi vaccinate, cum e hepatita, meningita. Deci boli care pot fi prevenite grație vaccinării. dar vaccinurile nu sunt identice în toate statele membre. În țări precum Italia avem uh, o problemă și mai complicată pentru că avem un sistem regional. Unele uh, regiuni oferă vaccin gratuit, altele nu. Deci diferențe destul de mari și adesea consecințele pot fi grave. Pentru că cetățenii, chiar dacă au aceeași vârstă, se găsesc în aceeași categorie, nu au aceleași drepturi de a beneficia de un vaccin și știm că un vaccin uh, ne poate scăpa de o boală adesea mortală. Dați-mi voi să închei printr-o întrebare. Vă gândiți oare la posibilitatea de a cere, spun cere pentru că e de competența statelor membre, dar poate că ați uh, putea să cereți recunoașterea sindromului chimic multiplu. Este ceva ce e tot mai răspândit și care a devenit uh, o preocupare gravă. Tot mai mulți oameni suferă de acest sindrom în Italia. Nu știu care este situația în restul Europei. Dar uh, persoanele care suferă de acest sindrom nu mai pot folosi niciun produs care conține produse chimice. Mă gândesc nu doar la alimente, ci și la o viață normală în care se folosește un calculator, un telefon mobil și așa mai departe. Aceste persoane nu mai pot să ducă un trai normal. În Italia avem două sau trei regiuni care recunosc această boală oficial și uh, prevăd posibilitatea acordării de medicamente gratuite. Vă întreb, veți include această boală prin categoria celorlalte boli rare, deși nu e chiar atât de rară până la urmă, și dacă da, cum veți uh, cere statelor membre să dea tratamente persoanelor care suferă de pe urma ei? Chiar dacă sunt mai puțin numeroase decât altele, totuși au dreptul la tratament. Președintele, mulțumesc! Înainte de a vă dau ocazia să răspundeți, vreau să adaug și eu uh, o remarcă sau mai degrabă o întrebare, domnule Sprenger. Mai mulți dintre colegi au vorbit despre modul în care a fost gestionată gripa A1H1. Am avut audieri în Parlament de mai multe ori. Chiar ieri am organizat uh, o audiere. Vom uh, mai ține încă una în luna decembrie. Și aș vrea să vă întreb, domnule Sprenger, știind că ECDC-ul a făcut o evaluare a pandemiei, care mi s-a părut a fi una foarte rezonabilă, Până la urmă, rezultat că nu trebuia să ne panicăm de-a dreptul. Și că nu era cazul să ne lansăm cu frenezie, să cumpărăm toate vaccinurile disponibile de pe piață, pentru că adulții sănătoși nu riscau chiar atât de mult. Cum explicați, deci, dumneavoastră, domnule Sprenger, că în ciuda acestei evaluări destul de rezonabile, ponderate și juste, Până la urmă, ea nu a contat foarte mult în decizia statelor membre. Statele membre au uh, decis să meargă pe mâna Agenției Europene a Medicamentului, mult mai pesimistă și cu consecințele financiare pe care le știm. Thank you very much for all these questions. I'm very happy. Domnul Sprenger, mulțumesc pentru întrebările adresate. Mă bucură faptul că sunteți interesați de acest subiect. Aș dori să, întreb, să încep cu prima întrebare. S-a făcut referire la planuri de acțiune pentru pandemii. Este important să avem o bună evaluare de risc, astfel încât să nu exagerăm pentru că implicațiile ar putea fi majore pentru industria turismului. Trebuie să fim precauți și să ne bazăm pe date concrete. Asta facem, de fapt, în fiecare zi când analizăm uh, gradul de risc și când publicăm rapoarte, rapoartele aferente. Aș dori să revin la substanțele SOHO, substanțele de origine umană. După cum știți, doamnă Roth, Comisia ne-a solicitat să elaborăm planuri împreună cu Agenția Europeană pentru Medicamente. Nu am venit eu pur și simplu cu ideea de a da de lucru uh, oamenilor angajați la forul nostru. Nu, ci pur și simplu ni s-a solicitat să colaborăm cu Agenția Europeană pentru Medicamente. Am uh, căzut de acord asupra unei abordări uh, comune, am calculat costurile și am reușit să le absorbim în programul nostru de lucru. Cel mai uh, simplu răspuns este că sigur că avem nevoie de bani și de personal pentru toate acestea, însă dacă toți suntem într-o etapă de reduceri bugetare, atunci desigur că nu suntem noi în măsură să solicităm bani în plus. Am reușit să absorbim totul în programul deja existent și acum trebuie să vedem dacă Consiliul Director ne va accepta programul nostru de lucru și prioritățile. Documentul care a parvenit Consiliul Director împreună cu uh, planul nostru de lucru sunt acum uh, subiectele principale. Referitor la virusul Superbug, am făcut o analiză a riscului și a amenințărilor și este foarte clar că diagnosticarea uh, timpurie este extrem de importantă. Am discutat cu foarte, multe, cu foarte mulți experți de la variate laboratoare pentru a vedea cum anume se poate diagnostica această boală de timpuriu. Am convenit asupra unor metodologii și am uh, distribuit expertiza prin Europa. De asemenea, este important și faptul ca doctorii să fie conștienți de problemă, mai ales dacă pacienții au vizitat uh, zona, uh, au vizitat India. Este important ca aceștia să fie la curent. Care este consecința acestor fapte? Dacă suferi într-adevăr de... Dacă ești afectat de acest virus, doar două antibiotice sunt eficiente, însă problema este că acestea generează efecte secundare majore și cauzează complicații. De aceea mă bucură faptul că acum Comisia stimulează un nou program de cercetare pentru crearea unor noi antibiotice, însă și de asta se ocupă acum. Repet încă un lucru. ECDC deci, nu face evaluări, nu, nu gestionează riscul, uh, evaluează riscul, însă la urma urmei, statele membre, autoritățile aferente, Consiliul sunt factorii decizionali. Mă bucură faptul că există răspunderi diferite în părți diferite, pentru că dacă lansezi o campanie de vaccinare, trebuie să ai buget. Și, desigur, nu decide ECDC ce fel de programe sunt alocate în acest sens, de vreme ce bugetul nu este prerogativul nostru. Așadar, iată, este bine că avem această ierarhie a responsabilităților nu avem instrumentele necesare pentru a impune măsuri la nivelul statelor membre. În ceea ce privește campania de vaccinare a copiilor, avem, într-adevăr, programe pentru a spori fluxul informațional și pentru a vedea exact ce fel de informații sunt eficiente. Am uh, studiat foarte mult gripa și am văzut că la acest capitol comunicarea este o problemă mare. Dacă vrei să ajungi să comunici eficient cu populația, atunci trebuie să oferi informații bune. Și informațiile acestea eficiente nu sunt distribuite pe cale scrisă, ci trebuie să fii implicat din punct de vedere social. Acesta este un principiu important pentru viitor. V-ați referit la OMS. Da, suntem conștienți de faptul că statelor membre le parvin multe chestionare. Dar și ce de ce face acest lucru? Este bine să vedem cum anume ne putem coordona mai bine, pentru că povara la nivelul statelor membre este enormă. Trebuie să răspundă la o sumedenie de chestionare. Și mă simt răspunzător de asta. Desigur, colaborăm cu OMS și consider că Colaborarea noastră se extinde pe toate aceste domenii. Aș dori, desigur, să sporim pe viitor cooperarea astfel încât să nu dublăm împovărarea. S-a adresat o întrebare referitoare la aspectele financiare. Vă ofer cu mare plăcere informații financiare, bugetare, dar în formă scrisă. Uh, veți avea toate liniile bugetare și toate informațiile care vă interesează. La fel, s-a adresat o întrebare referitoare la plus valoarea ECDC. În urmă cu șase ani, exact la această instituție, s-a discutat despre nevoia uh, de, nevoia uh, de ECDC. Pe atunci uh, SARS era o boală actuală și este foarte important să știți uh, cum a luat naștere CDC și de ce. În opinia mea, iată, suntem o agenție mică ce încearcă să îmbunătățească eficacitatea în diferite state membre pentru a evita dublarea eforturilor. În ceea ce privește virusul gripal, am arătat care este plus valoarea ECDC. Mereu am am făcut sesiuni de briefing referitoare la situația actuală. Fostul director uh, v-a oferit mereu informații echilibrate și niciodată nu a exagerat. Niciodată nu a exagerat potențialele urmări ale virusului gripal. Mi s-a adresat o întrebare referitoare la chiria pentru clădirea noastră. Sunt conștient de această problemă și mă simt răspunzător, desigur, sigur știu că Parlamentul a fost foarte critic în ceea ce privește noua noastră clădire și, sincer să fiu, m-a bucurat această atitudine. Iată, am avut astfel posibilitatea să redeschid discuția și sunt perfect de acord cu îngrijorările dumneavoastră. Deocamdată analizăm uh, uh, posibilitatea de a avea o clădire, de a închiria o clădire mai ieftină. De asemenea, există și un uh, comitet de audit, un serviciu intern de audit, o curte a auditorilor. Deci, toată lumea ne controlează bugetul și cheltuielile și toată lumea este binevenită să o facă. Referitor la transportul de rozătoare în container, containere. Există un regulament în acest sens și colaborăm foarte mult cu sectorul veterinar. Este importantă această colaborare pentru că foarte multe boli infecțioase sunt uh, transmise de animale. Vă asigur de faptul că această cooperare merge foarte bine. Referitor la diferitele politici de vaccinare pentru copii, nu este un domeniu facil. Haideți să o spunem pe șleau. Putem să îmbunătățim situația și putem să coordonăm schemele de vaccinare. S-a discutat despre serviciile medicale transfrontaliere și iată că în acest context este uimitor totuși faptul că uh, există diferite scheme de vaccinare de la un stat membru la altul. Cred că ar fi bine să purtăm o discuție și pe acest subiect. Referitor la virusul H1N1, la pandemie, noastră ne-ați adresat o întrebare extrem de dificilă. Iată, am venit cu dovezi, am venit cu analiza de risc și acum totul depinde de politicieni, de Consiliu, de Comisie. Aceștia trebuie să-și asume responsabilitățile în ceea ce privește gestionarea riscului și nu-mi permit să fac comentarii pe acest subiect. Însă aștept cu nerăbdare concluziile pe acest subiect, uh, concluziile în urma atelierului doamnei Rivazi. Această evaluare a fost foarte utilă și acum sper să putem trage învățămintele aferente. În timpul acelei audieri am spus că trei sunt învățămintele. Odată este că avem nevoie de o mai bună analiză de risc pentru că există totuși un nou virus și se pune și întrebarea în acest context cum anume putem prezice mai bine care sunt consecințele uh, Uh, cum putem avea un, o mai bună gestiune a riscului și cum anume putem să furnizăm instrumente politicienilor astfel încât gestionarea riscului să fie optimă. Ei bine, sfatul meu este să includem la acest capitol și factorii socioeconomici. Pentru că nu ajung doar datele despre virus, virus sau despre boală. Și nu în ultimul rând, comunicarea este factorul cheie. Trebuie să comunicăm într-un mod eficient și credibil cu cetățenii noștri, ceea ce reprezintă o provocare în sine. Cam atât deocamdată. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Cred că doamna Rothberend dorea să intervină din nou. Nu știu de ce, însă am impresia că reuniunile noastre publice nu sunt la fel de fructuoase ca și cele private. Știu că nu faceți decât să evaluați riscurile, nu și să le gestionați. Uh, știu acest lucru pentru că noi suntem cei care am elaborat statutele organizației. A trebuit însă ca agențiile să și gestioneze riscurile. Există diferență între, între EMA și ECDC? Există agenția care pregătește autorizațiile pentru produsele farmaceutice are sigur un alt rol decât uh, agenția dumneavoastră. Agenția dumneavoastră are un rol mai puțin uh, clar și unii dintre colegii mei, uh, cum e, sunt cei din Olanda, ar putea crede că aveți un rol superflu. Însă nu cred că dumneavoastră nu aveți niciun rol, pentru că Organizația Mondială a Sănătății nu acordă consiliere Uniunii Europene. Organizația Mondială a Sănătății are alte misiuni. Și uh, valorile lor uh, nu sunt. Uh, valorile lor limită nu pot fi valorile noastre limită. Ați evitat întrebarea mea cu privire la ce uh, se poate face în privința Uh, superbagurile, superbagurilor. Îmi spuneți că Comisia Europeană face cercetări. Știu acest lucru. Și știu și care este programul uh, grecesc. Știți de asemenea că Uniunea Europeană nu produce medicamente. Sigur că cercetarea este bună, însă a trebuit să vedem ce facem cu rezultatele cercetării. De asemenea, când mă uit la mandatul dumneavoastră, consider în continuare că nimic din acest mandat nu vă permite să vă ocupați de substanțele de origine umană, atâta timp cât nu există temeri că ar putea apărea boli transmisibile. cred că ar trebui să avem o altă perspectivă asupra acestor boli. Eu mă voi uita la documente, voi vedea ce spun reprezentanții noștri în Consiliul de Administrație, pentru că vreau să mă asigur că Parlamentul European are un cuvânt de spus atunci când vine vorba despre agenții. Dacă e nevoie de schimbarea statutului, schimbăm uh, statutul, însă acest lucru ține de procedura de codecizie. Um, yes, I would, I would... Aș vrea să răspund la întrebările puse. În ceea ce privește EMA și medicamentele, există un mandat clar și un regulament clar. Însă, care este mandatul care ne este conferit atunci când vorbim despre sănătatea publică? Eu, unul, m-aș bucura să contribui la discuțiile cu privire la mandatul nostru pe viitor și sunt sigur că vor exista aceste discuții cu privire la mandat. Sper, de asemenea, și sunt sigur că Comisia este deschisă față de argumentele noastre. Aș vrea să discut și cu dumneavoastră, în cadrul atelierului asupra sănătății, aș vrea să discut despre viitorul mandatului legat de sănătate. În ceea ce privește substanțele de origine umană, mă voi referi la două exemple. Febra Q. În uh, cazul acesteia s-a pus întrebarea cât de sigure sunt transfuziile de sânge. Dacă fermierii dintr-o zonă sunt infectați, întrebarea era dacă se putea folosi sângele respectiv și am făcut o evaluare a riscului. Și în cazul febrei uh, Nilului se pune problema siguranței sângelui, siguranței țesuturilor. Exemplele acestea arată că mandatul nostru include astfel de aspecte, însă sunt uh, deschis pentru discuții și se poate purta și o discuție politică în privința abordării pe care vă doriți uh, cu privire la aceste substanțe. Eu, unul, vă pot spune că am elaborat acel document de lucru și sunt convins că putem să obținem rezultate fiabile. Acestea țin de răspuns, răspunderea mea, însă nivelul politic este cel care hotărăște care trebuie să fie mandatul nostru. Domnul Berlato a cerut cuvântul, dorește să pună o întrebare. Intervin încă o dată foarte pe scurt, pentru că am început prin a-i mulțumi doctorului Sprenger și prin a-i mulțumi centrului pentru ceea ce a făcut. însă am impresia că nu am fost bine înțeles atunci când am pus întrebarea. Așa că o repet. Gripa aviară nu este un nou virus. E un virus care era bine cunoscut, care a fost uh, izolat încă de la sfârșitul secolului XIX în Europa. Ne vom confrunta cu aceste tipuri de virus și, uh, și pe viitor însă fără a vorbi despre probleme de sănătate pentru oameni. Toate măsurile luate au fost exagerate, pentru că evaluarea riscurilor în cazul gripei aviare nu s-a făcut bine. se iau în continuare numeroase măsuri de uh, precauție care au un impact asupra activităților economice. Ar fi posibil, din punctul dumneavoastră de vedere, să se facă o evaluare a ceea ce s-a întâmplat și puteți da oamenilor politici informații utile în așa fel încât anumite prevederi, anumite măsuri care încă mai sunt în vigoare să fie suprimate. Could you, could you give me one example? Ați putea să-mi dați un exemplu? Risco, al, ad esempio, al comerț. Mă gândesc la transportul animalelor sau la transportul penelor de animale. Mă gândesc de asemenea la interzicerea folosirii um, animalelor vii la vânat, la vânătoare. Vorbim despre anumite uh, interdicții care nu se mai justifică, având în vedere că practic nu mai există pericol. Nu vorbim despre un nou virus. Vorbim despre un virus cu care suntem familiarizați de secole. Știm că prezintă un pericol pentru animale, însă nu și pentru oameni. Și vorbim despre sume uriașe de bani. Milioane de euro care au fost cheltuiți pentru a lupta împotriva unei unui pericol care a fost mult exagerat, potriva unei pandemii care de fapt nu a mai apărut. Mă întreb dacă putem să rămânem într-această stare de alertă sau putem să ne întoarcem la normalitate. Vă mulțumesc. Am înțeles întrebarea, însă am nevoie de mai multe informații pe fond pentru că vreau să vă dau un, un uh, răspuns uh, corect și nu dispun de toate informațiile necesare. Voi discuta cu colegii mei și voi încerca să vă dau un răspuns. Da, voi încerca să vă dau un răspuns scris. a plus de questions. Nu mai sunt întrebări? Domnul Hartong. Mulțumesc. Domnul Sprenger, în răspunsul domniei sale, ne-a spus că este gata să pună la dispoziția noastră, în scris, cifrele de care dispune CDC-ul. Aștept aceste cifre. Aș vrea să pun din nou problema legitimității ECDC-ului. Acum șase ani, crearea acestei instituții a avut aprobarea Parlamentului și astfel și-a câștigat dreptul la existență, însă cred că asta nu înseamnă că nu trebuie să reevaluăm activitatea acestui centru pentru a vedea că el mai are o valoare adăugată astăzi. Domnul Sprenger, care va trage concluziile. Îmi revine o misiune destul de grea aveți dreptate, în regulamentul fondator se arată clar că odată la 5 ani va avea loc o evaluare externă. Următoarea evaluare se va face în 2012. Cred că ar trebui să ne întoarcem acum 15 ani și să ne amintim că la vremea respectivă Comisia Europeană finanța 15-20 de rețele care luptau împotriva bolilor specifice aceste activități costau foarte mulți bani și s-a venit cu ideea creării unei singure instituții pentru a se economisi bani. Și cred că s-au economisit foarte mulți bani și dispunem de multe informații. Toate informațiile pe care vi le-am prezentat cu privire la bolile din diferitele țări nu erau disponibile până acum uh, uh, câțiva ani. Știm la ora actuală că există țări care trebuie să ia măsuri pentru a controla bolile infecțioase și asta pentru că bolile infecțioase traversează granițele. Deci dacă țara vecină nu ia măsuri, și țara dumneavoastră va fi afectată. Iată de ce avem o colaborare foarte bună cu țările candidate potențiale și cu țările candidate Vrem să vedem cum putem îmbunătăți controlul bolilor infecțioase în aceste țări. În orice caz, sunteți bineveniți dacă doriți să ne vizitați și sper că vă voi convinge de valoarea noastră adăugată dacă veți uh, dori să veniți să ne uh, vizitați. Domnule Sprenger, vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii care a fost uh, fructuos și uh, care s-a purtat într-o limbă vie, nu într-o limbă de lemn. Am putut să punem întrebări și să ascultăm răspunsurile și vă mulțumesc uh, în numele tuturor colegilor. Vom trece acum la punctul 9 de pe ordinea de zi. Studiem punctele 9 și 10, după care vom reveni la punctul 8. Însă vă rog să așteptați puțin până când îl însoțesc uh, pe invitatul nostru. Alors, nous passons au point 9 de l'ordre du jour. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Validarea și acceptarea legală a metodelor alternative de înlocuire a experimentelor pe animale în domeniul produselor cosmetice. Alors, je passe la parole à la Commission. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Doamna Lucrenie. Doamnă președinte, domnilor și domnilor deputați, bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați adresat-o de a veni aici și a ne prezenta raportul cu privire la metodele alternative de înlocuire a experimentelor pe animale în produsele cosmetice pentru anii 2007-2008. Este al optulea raport prezentat de comisie pe această temă. Raportul este alcătuit din două părți. Mai întâi prezentăm uh, situația cu privire la numărul de animale utilizate în Uniunea Europeană pentru anii 2007 și 2008 și tipul de experiențe realizate. După care descriem uh, dezvoltarea metodelor de înlocuire și acceptarea lor la nivelul comunitar și național. Raportul a fost uh, întocmit conform articolului 9 din directiva privind cosmeticele. Particularitatea este că el este cel mai recent care uh, acoperă o dată până în 11 martie 2009. La acea dată au intrat în vigoare interdicțiile complete, integrale în Uniunea Europeană, în ce privește realizarea de experimente în scopuri cosmetice și comercializarea de produse ale căror ingrediente au fost testate pe animale, cu excepția textelor de toxicitate prin doze repetate, toxicitate reproductivă și toxicocinetică. Ați vorbit, uh, aș, aș fi bine să vorbesc despre conținutul raportului și apoi să vă spun care sunt concluziile. În prima parte avem date cu privire la experimentele pe animale. 27 de state membre au furnizat informații și, conform acestora, S-au testat ingrediente ale produselor cosmetice astfel în 2007 și 2008 în Franța și Spania. În total avem în jur de 1800 de animale testate în 2007 și 1500 în 2008. Numărul cel mai uh, mare de animale uh, a fost în 2004, când s-au testat produse pe 6000 de animale. Pentru a facilita calculul și prelucrarea datelor, Comisia transmis statelor membre niște orientări. Comisia a interogat statele membre în legătură cu mijloacele pe care le vor pune la dispoziție pentru a controla comercializarea produselor acestora, începând cu martie 2009. Deci. În a doua parte a raportului analizăm um, metodele de înlocuire și uh, descrie metodele recunoscute legal și uh, progresele științifice înregistrate de ECVAM, Centrul European pentru Validarea Metodelor Alternative. Pentru 2009 avem deja metode de înlocuire disponibile, cu excepția iritației oculare și a um, toxicității acute. Au fost uh, validate mai multe încercări de către ECVAM dar niciuna nu poate să înlocuiască în totalitate experimentul pe animal în ce privește valoarea riscului. În ce privește testele pentru care interdicția de comercializare începe în 2013, nu există încă nicio alternativă disponibilă și situația este destul de critică. În această privință, raportul acesta, ca și celelalte, face trimitere la ECVAM în ce privește datele științifice deși nu avem la dispoziție o alternativă, s-au înregistrat destule progrese și eforturile de cercetare au fost susținute, în special uh, grație unui um, proiect uh, finanțat de Comisia Europeană și de Colipa în sumă de 50 de milioane de euro. Pe plan operațional avem cooperare de succes, avem un acord cadru pentru cooperare internațională în privința metodelor de înlocuire a experimentelor pe animale. Acordul a fost încheiat cu uh, SUA, Japonia și Canada în septembrie 2008. El vizează cooperarea în materie de validare științifică a metodelor de înlocuire. După această descriere a conținutului raportului, am să vă dau câteva elemente cu privire la ce facem astăzi pentru a pune în aplicare concluziile raportului. În rapoartele viitoare ne vom concentra pe problema punerii în aplicare a interdicțiilor de testare și de comercializare și pe disponibilitatea metodelor alternative. Aspectul central va fi testul privind uh, toate aceste uh, testul Uh, care va fi interzis începând cu 2013. Am vorbit despre toxicitatea reproductivă, toxicocinetică și toxicitate în doze repetate. Aș vrea să insist puțin pe aceste aspecte și pe scrisoarea adresată de comisia dumneavoastră directorul nostru general. prin care dumneavoastră cereați o definire a acestor trei uh, termeni. În 2003, uh, Comisia a stabilit uh, calendarul cerut prin directivă pentru aplicarea interdicției de comercializare. Comisia a înființat un grup ad hoc al cărui din cinci experți din domeniul științific care au reunit academicieni, grupul de apărare a bunăstării animale și experți din partea guvernelor. Grupul a redactat un raport prin care se stabilește calendarul pentru reducerea treptată a testelor pe animale, conform directivei cosmetice. În iulie 2004, Comitetul Științific pentru Produsele Cosmetice și Produse Nealimentare destinate consumatorilor a adoptat uh, avizul pe, acest, pe marginea acestui raport. Pe baza raportului și avizului, Comisia noastră a publicat un document de lucru care se intitulează Calendar pentru eliminarea treptată a testelor pe animale în cadrul eh, în conformitate cu cele al șaptele amendament la directiva privind cosmeticele. Iar aici eh, diferiții parametri sunt corelați cu termenele care le corespund. Parametrii pentru toxicitate repetată vor include și uh, carcinogenitatea și uh, sensibilizarea cutanată. Deci aceasta este pentru 2013. Iar uh, acest lucru reflectă rezultatele grupului de lucru din 2004. Atunci nu a existat nicio obiecție și concluziile acestui grup au fost confirmate de mai multe ori de către Comitetul Științific pentru Produse de Consum și mai recent de uh, Comisia Științifică pentru Securitatea Consumatorilor. Toxicitatea la doze repetate a fost un termen comunicat de mai multe ori Parlamentului și Consiliului prin rapoartele din 2005 și 2007, dar și prin răspunsuri la întrebări scrise. Termenul de doze repetate este utilizat într-un context specific, cel al directivei privind cosmeticele. El descrie categorii de toxicitate care se manifestă după mai multe expuneri, după doze repetate, deci. Conform directivei privind cosmeticele, Comisia trebuie să prezinte un raport Consiliului și Parlamentului în 2011 cu privire la starea validării metodelor de înlocuire, în special pentru parametrii referitor la termenul 2013. Am înființat grupuri de experți, uh, experți propuși de toate părțile interesate. Ei au fost numiți uh, în nume personal și nu atât ca reprezentanții părților interesate, iar centrul de cercetare a Găzduici a prezidat lucrările grupului. În urma lucrărilor s-a elaborat un proiect de raport tehnic care va prezenta o imagine cât mai completă și mai obiectivă a aspectelor științifice și tehnice ce privesc uh, stabilirea de metode alternative pentru cei cinci parametri uh, ce vor fi vizați de termenul 2013. De asemenea, se va face o evaluare pe bază științifică a intervalului necesar pentru a înlocui testele complete pe animale. Acest proiect va fi supus consultării publice. De fapt, s-a și întâmplat această consultare, ea s-a finalizat, iar raportul va fi uh, finalizat până la finele acestui an. Comisia va pregăti uh, deci, un raport pe care îl va prezenta Consiliului și Parlamentului în cele ce urmează. Vom uh, elabora și o analiză de impact pentru a pregăti decizia referitor la termenul 2013. Pentru parametrii 2013, directiva privind cosmeticele prevede următoarea posibilitate – Comisia poate face o propunere legislativă în cazul în care metodele de locuire nu vor fi puse la punct sau nu vor fi validate până în 2013. Deci va trebui să vedem dacă va exista o propunere și dacă da, care va fi aceasta. Analiza de impact ne va permite să măsurăm toate consecințele varilor opțiuni. Vă mulțumesc pentru atenție. Euh, Catherine Soulier. Vă mulțumesc pentru acest raport. Catherine Sulie. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Am vrut uh, să evoc acest raport tehnic. Aș vrea să știu dacă va fi prezentat în Comisia pentru Mediu și dacă da, când anume. Davis. Mulțumesc, Chris Davis. I'm surprised to be taking precedent over Dagmar Berend. Um, we spent uh, Dagmar, of course, was the rapporteur. Dagmar a fost uh, raportoare atunci când uh, legislația aceasta a fost uh, adusă pe ordinea de zi. Vă rog. Am câteva întrebări. În privința legislației, ajungem la termen. Care sunt perspectivele pentru dezvoltarea unor teste Uh, alternative pentru cele trei aspecte cheie. Care este valoarea dumneavoastră când uh, se vor înlocui testele pe animale cu teste uh, care să nu se facă pe animale? Și apoi ar mai fi o întrebare fundamentală și sunt conștient de faptul că cuvintele se pot folosi în, împotriva mea, însă am declarat în mai multe rânduri că nu există nicio scuză pentru a face rău animalelor în scopul dezvoltării unor produse care sunt destinate flatării vanității umane. Nu vorbim doar despre machiaj, vorbim despre toate produsele folosite în baie. Dar avem foarte multe astfel de produse. Sunt uh, nu știu câte tipuri de uh, produse de machiaj și uh, produse cosmetice. Și întrebarea este de ce am avea nevoie de mai multe? Oare civilizația umană nu mai poate rezista încă un deceniu fără să dezvoltăm mai multe astfel de produse? Strategia de marketing a industriei se bazează pe produse noi. Trebuie să dezvolte produse noi uh, în fiecare sezon, în fiecare an, pentru că altfel s-ar pierde locuri de muncă. Însă Revin la întrebarea mea și anume, Comisia a făcut o evaluare pentru a vedea care este impactul asupra ocupării. Oare trebuie să spunem doar că legea e lege? Interdicția va intra în vigoare așa cum s-a convenit uh, inițial. Mulțumesc, Dagmar Rotberent, cu scuzele mele nu trebuie să te scuzi, pentru că nimeni nu este obligat să știe că scrie pe fruntea mea cosmetice. Am fost uh, raportoare, într-adevăr, la începutul anilor 90 și am fost uh, raportoare și pentru uh, a șaptea revizuire. Unii dintre colegii mei au uh, fost în procedura de conciliere până la ora 3 și jumătate dimineața în, în lupte cu Consiliul și unii dintre dumneavoastră știu că legislația pe care o discutăm a fost cât se poate de valabilă și a fost foarte greu de elaborat. Aș vrea să fac câteva observații la adresa lui Savin Lăgrenie și la adresa Direcției Generale Sanco pe care o reprezintă. Prima observație. Orice ați scrie în rapoartele dumneavoastră, orice s-ar strecura într-o scrisoare, legislația spune și legislația este bătută în cuie în articolul 4, 2a și 2.1 se spune toxicitatea reproductivă, având în vedere că nu există alternative, se, se limitează testele la 10 luni până în 2013. Vorbim despre data de 2013. Vorbim despre trei teste. Nu vorbim despre carcinogenicitate și, și nu vorbim despre um, probleme de, de piele, probleme dermatologice. Îmi pare rău că nu pronunț foarte ușor aceste cuvinte, însă în ceea ce privește sensibilizarea dermatologică, eram convinși încă de acum 15 ani de faptul că nu vom avea nevoie de teste pe animale. Erau persoane și sunt persoane care nu sunt familiarizate cu subiectul. Niciun test pe animale nu a fost validat și nimeni nu știe dacă testele pe animale sunt comparabile cu testele pe oameni. Se folosesc șoareci, iepuri și nimeni nu a dovedit că testele sunt similare. Așadar, nu sunt de acord cu dumneavoastră în privința faptului că data de 2009 nu se aplică și că se poate continua până în 2013. Asta ar fi prima parte. Apoi, am fost destul de surprinsă de faptul că ne spuneți că vă gândiți la ce se va întâmpla dacă nu există alternative, mai ales în ceea ce privește toxicitatea, toxicocinetică. Françoise și alți colegi care erau prezenți știu că s-a spus că în această privință nu se pot obține rezultate în următorii 3-4 ani și am spus foarte bine, vom avea o excepție. Am fost foarte activă în parteneriatul între uh, Comisie și Parlament pentru a mă asigura că se sporește numărul testelor pe animale. Că nu se sporește numărul uh, testelor pe animale. Dacă începem să facem o propunere legislativă începând cu 2013, conform procedurii de codecizie, așa cum trebuie să facem. Vă pot spune că nu voi fi raportoare, însă în 2014, înainte de alegerile europene, cred că este delicat să venim cu astfel de idee. E ideea în privința căreia am discutat și acum 15-20 de ani. And, and he's right, naturally. He's, and it's still modern and it's still right. Deci ceea ce a spus Chris Davis era valabil și acum 15-20 de ani și vă pot garanta că înainte de alegerile europene acest subiect eh, referitor la bunăstarea animală uh, va fi fragmentat în bucățele mici în scopuri electorale. Vă avertizez așadar. Sunt mereu pragmatică în abordare. Am citit raportul cu atenție. Am citit raportul către statele membre și pe pagina numărul 4, îmi cer scuze, spune vorbitoarea, pe pagina 8, de fapt, uh, sunt stipulate idei foarte frumoase, dar vă atrag atenția. În ceea ce privește testele, nici să nu vă gândiți să le numărați, nici să, nu, să le cuantificați, nici să nu vă gândiți să le continuați, trebuiau să fie abolite deja de anul trecut. Nu puteți eh, interpreta legislația diferit în acest sens și vă rog frumos să, eh, să schimbați eh, amendamentul în ceea ce privește 2013 ca termen limită. Și vă pot spune din capul locului ce se va întâmpla, pentru că o știm cu toții. Pentru fiecare nou ingredient, și nu sunt foarte multe, Uh, pentru o pastă de dinți cu efect de înălbire sau pentru un deodorant care chipurile nu va reveni transpirația pentru 12-24 ore, ci pentru o săptămână întreagă, este nevoie de teste noi. Nu poți introduce un uh, produs nou pe piață uh, licențiat altfel. Trebuie fie să găsești o alternativă, fie să renunți din capul locului la produs. Și mă îndoiesc că acest lucru va avea un impact mare. Avem uh, teste pentru absolut orice este pe, pe piață. Încă o dată vă avertizez, abordați subiectul termenului limită, abordați-l cu îndrăzneală. Dacă nu este 2013, cred că impactul politic va fi major. Este ca o suliță în coastele noastre acum. Și încă o dată vă spun că nu putem evita acest subiect. Le, mă adresez acum eurodeputaților mai noi din această instituție. A doua legis, al doilea act normativ a fost puțin mai uh, plăcut. Uh, am primit uh, la mine acasă în poștă mai bine de 24.000 de uh, vederi. Și vă spun că la fel se va întâmpla și cu dumneavoastră cu câteva luni, cu un an, să zicem, înainte de alegerile electorale. Avem legislația, am luptat pentru aceasta, industria și-a dat acordul pentru termenul limită, a spus că suntem chiar generoși, oferind uh, câțiva ani în plus pentru toxicocinetică și pentru uh, teste de toxicitate. Deci aceasta este starea lucrurilor și aici ne aflăm acum. Mulțumesc! Si. Oreste Rossi. Sì, grazie. Io, a nome del gruppo ovviamente, dico che sono assolutamente d'accordo. Mulțumesc. Sunt de acord cu ceea ce a prezentat raportoarea pe acest subiect. O rog un lucru, să nu renunțe la această sarcină. Eu cred că putem să obținem o majoritate calificată în cele din urmă, astfel încât să respectăm termenele limită. Situația este diferită în ceea ce privește testele știin științifice privind sănătatea umană, dar acesta este deja un alt subiect. Referitor la cosmeticele superflue, da, cred că cu toții considerăm că textele trebuie abolite și asta în termenul stabilit. Dar când vine vorba de produse destinate sănătății umane, lucrurile stau puțin diferit. Este necesar să se continue pe această linie. Iarăși, sunt de acord cu doamna raportor și când discutăm despre faptul că există pericolul de a ne confrunta cu proteste dacă nu facem ceva. La fel s-a întâmplat și cu alte decizii și cu alte subiecte, după cum spuneam. Dar să nu uităm că aici discutăm și despre cosmetice și cosmeticele nu sunt utilizate pentru a salva vieți omenești, la urma urmei. Și cred că exact uh, acum acest uh, subiect este unul care trebuie abordat. Mulțumesc, domnul Juvan. Mulțumesc, doamnă președintă. În această etapă a discuțiilor, cred că trebuie să nu uităm două priorități. Prioritatea numărul 1, prioritatea tuturor. Trebuie să asigurăm siguranța consumatorilor. Înainte de toate, trebuie să evităm situația în care s-ar fi impus o metodă alternativă care nu este perfect controlată și în care să se introducă pe piață un produs periculos. Metodele alternative sunt încă în curs de dezvoltare și știm astăzi că încă nu sunt finalizate. Cred că este greu să spunem că vom respecta termenul pentru că am promis acest lucru dacă metodele alternative nu sunt pregătite în practică. Eu nu văd pe nimeni de aici mergând în fața consumatorilor și spunându-le că există o metodă mai puțin fiabilă de evaluare, dar vrem totuși să o aplicăm, pentru că pe primul loc stă sănătatea consumatorilor. Să faci afirmația că experimentele pe animale in vivo sau in vitro nu sunt reprezentative pentru ceea ce se întâmplă la oameni este corect și fals în același timp. Știm că depinde de specii. E valabil uh, în ceea ce privește produsele cosmetice și e valabil și în ceea ce privește experimentele medicale. Experimentele în laborator sunt cele care ne permit în cea mai mare măsură să ne apropiem de realitate. E adevărat că se dezvoltă țesuturi care seamănă cu pielea umană, ceea ce ne face să sperăm că într-o bună zi se va putea renunța la experimentele acestea. Însă, la ora actuală, aceste țesuturi care seamănă cu pielea umană nu sunt dezvoltate suficient de bine. Deci nu cred că trebuie să respectăm termenul de dragul respectării termenului, cu prețul unei siguranțe mai scăzute pentru consumatori. Al doilea punct pe care trebuie să-l amintim este următorul. Industria cosmetică este o industrie europeană prosperă. Nu putem nega faptul că este o sursă de bogăție pentru Uniunea Europeană. Cred că nu ar fi bine dacă am institui reglementări stricte, reglementări dure, care se reprezintă o povară pentru industria europeană, în timp ce alte industrii de pe alte continente nu ar fi împovărate în acest fel. În Europa există lideri în industria cosmetică și cred că nu trebuie să îi lăsăm să, să câștige teren pe uh, uh, cei care se află în afara Europei. Deci, înainte de a sări cu toții în sus, Uh, și a susține sus și tare că trebuie respectat termenul 2013, să nu uităm că trebuie protejați consumatorii în primul rând și trebuie să protejăm industria europeană, care nu trebuie împovărate cu reglementări în detrimentul său și în beneficiul acelor industrii care nu ar trebui să respecte aceleași reglementări dure. Doamna Rothberend. Mulțumesc că îmi permiteți să intervin. Câteva date concrete pentru colegul care poate dorește să se ocupe de acest dosar. În primul rând, vorbim despre un termen fixat în legislație. Este un termen obligatoriu Uh, la fel de obligatoriu ca și ceea ce se întâmplă acum în ceea ce privește legislația pensiilor în Franța. Deci are caracter legislativ. Cine dorește să schimbe asta poate să încerce, însă trebuie să beneficieze de majoritate absolută în Parlamentul European. Asta este prima condiție. De asemenea, legislația nu a fost uh, un rezultat la care s-a ajuns ușor. Desigur că a fost implicată și uh, industria cosmeticilor, inclusiv industria din Franța. Am purtat dezbateri cu L'Oreal și uh, au fost foarte multe uh, dis- discuții cu L'Oreal și vreau să spun că L'Oreal a avut o, aborda- o abordare foarte realistă. Dacă apar și Lorea știe care sunt problemele ce apar în momentul în care nu pot să îndeplinească anumite precondiții legate de testele făcute. În ceea ce privește alternativele, în ceea ce privește metodele in vitro sau în ceea ce privește uh, substanțele ce nu pot fi folosite, uh, E bine, este o chestiune politică la urma urmei, când se decide dacă un anumit produs intră sau nu pe piață și vă rog frumos să aveți dumneavoastră această abordare. Sunt curios ce veți spune dumneavoastră legătorilor din Franța în momentul în care vă veți referi la situația cosmeticilor și a testelor. Dumneavoastră veți fi ales în Franța, eu sunt aleasă în Germania, eu știu deja ce vor spune mie alegătorii și cred că și dumneavoastră știți ce vă vor spune. Uh, Întrebarea, cui, uh, în beneficiul cui este? Desigur că este în beneficiul uh, consumatorilor. Eu sunt de 21 de ani eurodeputat și 21 de ani militez în domeniul protecției consumatorilor. Să nu-mi spună mie cineva cât de important este acest domeniu, pentru că eu știu deja. Acum consumatorii nu sunt protejați nici mai mult, nici mai puțin decât în trecut. Și vă spun încă un lucru. Putem să lăsăm pe aceștia să decidă. Scriem pe un produs următorul lucru, așa cum facem pe pachetele de țigări. Scriem pastă de dinți, deodorant, ruj, uh, aftershave, produs testat pe animale. Haideți să vedem ce vor spune apoi consumatorii. Putem să știm deja, să intuim deja cum arată decizia consumatorilor în trei pătrimi din statele membre. Vor alege alt produs. Asta din cauza că există aproximativ 100, 100 de, de produse din același uh, domeniu. Și vă spun sigur că se reorientează în momentul în care apar asemenea mesaje pe produse. Poate nu chiar în 100% din cazuri, dar în 85% cu siguranță. În ceea ce privește industria europeană și cea extraeuropeană, în ultimii 18-19 ani, Deseori am discutat cu uh, concernul american privind reprezentarea, uh, reprezentarea industriei cosmetice și să știți că Ceea ce facem noi la nivel european este valabil și pentru companiile extra, extra uh, europene. Sunt reguli valabile și pentru clinic și pentru Estee Lauder. La referindu-mă la toate produsele care au un termen de valabilitate mai mare de 18 luni, acest lucru trebuie notificat ca atare. Mereu trebuie, trebuie să fie semnalată data expirării și dacă această dată este mai mare, atunci trebuie uh, ca pe ambalaj să fie trecută, să fie imaginea, să fie prezentată imaginea unei cutiuțe deschise, adică să se transmite mesajul că un produs uh, poate fi utilizat timp de atâtea luni. Un an ne-am certat cu americanii pe acest subiect, pentru că s-a știut că ceea ce se zice la nivel european este valabil și pentru ceea ce uh, se întâmplă în industria americană. Și nu suntem dezavantajați noi cei din Europa, pentru că noi știm exact ce vrem și mereu facem politică industrială. La fel se întâmplă și în sectorul alimentar, la fel se întâmplă și în sectorul uh, mediului. Sunt convinsă de faptul că trebuie să ne ținem de liniile directoare. Uh, altfel, uh, nu am avea nevoie de legislație. Dacă legislația este considerată a fi facultativă, atunci nici măcar nu mai avem ce căuta aici. Dar ideea este că avem legislație, avem, a fost amendat, amendată a șaptea oară și este valabilă nu doar pentru mine ca jurist, pentru mine ca eurodeputat. Este crezul meu apare acolo menționat un termen limită și trebuie să-l respectăm pentru care forță de lege. Dacă vrem să-l modificăm, foarte bine, o facem. A propus-o domnul Lecrenie. Noastră ați spus că vreți o nouă propunere. Această nouă propunere trece prin codecizie prin două lecturi. Și ce să vă, ce să vă urez acum? Vă urez uh, să o savurați cu plăcere această propunere pentru că vă avertizez, înainte de alegerile europene nu este bine să faceți asta. Haideți să găsim totuși un traseu care să ne permită să acționăm optim și eficace. Mulțumesc. Doamna Sulie. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Dezbaterea arată că suntem uh, cumva împărțiți între două lucruri protecția consumatorilor, cum spune domnul Juven, dar și protecția animalelor. Trebuie să fim uh, atenți să nu delocalizăm testele pe animale în alte părți ale lumii unde suferințele animalelor uh, se bucură de mult mai puțin respect decât aici. Sigur că nu este ușoară această sarcină, uh, dar va trebui să pariem pe o înțelegere între cele două părți. Monsieur Juvin. Domnule Juvin. Vreau să îi uh, răspund colegii noastre. Subiectul este complex, dar haideți să-l abordăm în mod pragmatic și nu ideologic. Ați spus că sunteți juristă de formație și uh, deputat. Eu bine, eu sunt medic de formație și deputat. Deci poate nu știu atât de multe în plan juridic ca dumneavoastră, dar uh, sunt uh, preocupat mai degrabă de aspectele medicale și științifice. Nu spun că dumneavoastră n-ați fi, dar eu într-o mai mare măsură. Nu are uh, rost aici să ne veniți cu povești. Dacă vom decide că în 2013 testele alternative nu sunt pregătite, atunci nu le vom autoriza. Vom recunoaște starea de lucruri. Dar riscăm, într-adevăr, ca testele să fie delocalizate undeva în alte țări, iar atunci vom fi penalizați. Știm că nu trăim într-o lume ideală, dar, în orice caz, nu putem noi să ne asumăm întreaga răspundere pentru un eșec. Domnul Bernardo. Domnul Berlato. Eu aș uh, dori să invit pe estimații colegi să fie mai coerenți și să fie mai conștienți de consecințele pe care le au deciziile noastre. S-a spus că interzicerea sau aplicarea unei interdicții în condițiile date ar duce la delocalizarea experimentelor în țări cu o legislație mai permisivă. Dați-mi voie să spun că eu uh, sunt convins, acesta e crezul meu, eu sunt convins, deci, că trebuie să protejăm mai întâi sănătatea ființelor umane. În același timp, trebuie să răspundem la sensibilitatea tot mai mare pe care o are tema bunăstării animale. Dacă vrem să le respectăm pe ambele, va trebui să menținem interzicerea experimentelor în scopuri cosmetice. printre altele deoarece cosmeticele pot uh, cauza probleme grave, inclusiv uh, efecte carcinogenice. Pe lângă asta, având în vedere că lumea este tot mai conștientă de bunăstarea animalelor, ar trebui să interzicem uh, comercializarea și testarea nu doar în Europa, ci să interzicem chiar importul de produse care sunt uh, rezultate ale experimentelor pe animale. Deci, uh, produse care vin de undeva din afara Europei. Atunci, da, am avea o conduită coerentă. Pentru că dacă ne legăm singur la mâini aici, în Europa, și nu uh, mai permitem experimentarea, asta înseamnă că îi lăsăm pe alții din alte părți ale lumii să vină cu produsele pe care le-au experimentat undeva aiurea. Acesta a fost primul punct. În al doilea rând, trebuie să permitem companiilor noastre să rămână competitive. Și asta la un nivel global. Oamenii noștri de afaceri trebuie să concureze cu țări care nu au uh, aceeași legislație ca Uniunea Europeană, nu au același respect pentru drepturile uh, animalelor sau pentru protecția mediului înconjurător. Cu toate acestea, ele sunt libere să își aducă produsele aici, în Europa, și uh, să facă o concurență neloială și chiar să um, ducă la dispariția unor uh, afaceri europene. Așadar, dacă vrem să îmbrățișăm cauza bunăstării animale, va trebui să rămânem consecvenți, să nu ne limităm la o simplă interdicție a experimentelor, trebuie să mergem mai departe și să interzicem comercializarea în Europa a produselor care vin și din afara uh, granițelor noastre și au prețuri foarte competitive. Deci să nu uităm acest lucru. Și eu uh, primesc tot felul de e mail și uh, știu că uh, uneori Parlamentul este criticat în legătură cu adoptarea acestei legi de protecție animalelor. Și știu că unele organizații uh, Uh, au spus că liberalizăm acest sector, ceea ce desigur e greșit. Și că în căsuțele noastre poștale apar mii de mail-uri, mii de mesaje electronice de la câțiva oameni dotați cu calculatoare, care pot să ajungă la milioane de utilizatori și care pot să trimită inclusiv amenințări cu moartea la adresa noastră și a familiilor noastre. Inacceptabil. În loc să ne îndemne la o abordare obiectivă, ne îndeamnă la o abordare emoțională, complet subiectivă. Deci eu propun să rămânem calmi în momentul în care analizăm aceste probleme. Trebuie să apărăm mai întâi sănătatea omului, dar, sigur, în același timp, trebuie să acordăm atenția cuvenită gradului tot mai mare de sensibilitate pe care o are publicul la adresa bunăstării animale. Domnul Davis. Mulțumesc. Cred că doamna Rod Berend nu a înțeles foarte bine ce s-a spus. A spus că se interzice total pe piață comercializarea produselor um, testate pe animale. Nu despre asta e vorba. Este vorba despre interzicerea comercializării unor produse testate pe animale oriunde în lume. Este vorba despre paginile 97 și 98 nu este vorba despre anul 97-98, când noul guvern laburist a fost uh, ales în Marea Britanie și ca să um, facă pe, plac, pe placul publicului a uh, introdus o astfel de interdicție pentru Marea Britanie. Mare brânzar, n-a făcut nimic, pentru că toate testele s-au uh, făcut de atunci încolo în Franța, deci nu rezolvat nimic. Dacă vrem să rezolvăm problema în mod eficient, trebuie să o facem la nivel european. Și o facem treptat. Introducem termene, reguli și până la urmă ajungem, iată, și la o interzicere totală a comercializării acestor produse. Cei care nu erați uh, la curent pe atunci, poate nu știu că au existat uh, câțiva producători de cosmetice, câteva companii industriale care au fost uh, complet ignorante și de dreptul obraznice n-au luat deloc în calcul um, sentimentul opiniei publice. Dar în ultimul deceniu uh, multe s-au schimbat. Mulți uh, din vechea gardă au dispărut și industria a devenit mult mai receptivă. A cooperat cu ONG-urile, cu oameni de știință și uh, unii s-au simțit responsabili să facă această transformare. Ca urmare la acestei transformări, Uh, iată că se fac tot mai puține teste pe animale. Acest lucru este foarte bun, încă nu am ajuns la validarea metodelor alternative, dar știința a progresat mult mai rapid de când am introdus această lege decât înainte. Atunci se am avertizat că vor exista câteva teste pentru care va fi dificil să găsim alternative care să nu implice experimentele pe animale. Comisia ne avertizează că acest termen se apropie. E bine, acum cred că o să mă situez de aceeași parte a baricadei cu doamna Rod Berend. Am știut acest lucru. Am știut că după 2013 nu vom mai permite apariția de noi produse dacă ele au fost testate pe animale. Alternativa care ne-ar putea salva ar fi probabil următoarea. Să permitem crearea de noi astfel de produse, însă pe aceste produse să scrie uh, cu litere mari, îngroșate și foarte vizibile, testat pe animale și apoi să lăsăm produsul să se vândă dacă poate. Aceasta ar fi alternativa și acest lucru ar rezolva obiecțiile companiilor industriale și ar da consumatorilor posibilitatea de a alege. Uh, nu știu uh, ce ne așteaptă în anii următori, probabil vom uh, repune în discuție ceea ce am dezbătut în alt în anii din urmă. Deocamdată avem însă o legislație destul de bună pusă la punct, va trebui să mai insistăm pe drepturile animalelor. Acum să aș vrea să știu uh, care este părerea comisiei, care este probabilitatea ca în viitorul apropiat testele care înlocuiesc testele pe animale să fie validate. Și deci dacă e posibil științific să se îndeplinească aceste cerințe cheie. Mulțumesc! președintele. Aș uh, propune să încheiem acum. Doamna Lucrenie, aveți uh, posibilitatea să faceți concluziile, pentru că apoi vom trece la punctul 8. Mulțumesc, doamna președinte. În ce privește raportul tehnic despre care s-a vorbit și care trebuie să arate care este stadiul metodelor de înlocuire la teste, Uh, și care vor trebui validate până în 2000 sau din 2013. Ei bine, în acest raport am vrut să prezentăm o imagine cât mai neutră și mai completă a stării, de fapt. Și pentru acest motiv am însărcinat doi experți, uh, am însărcinat mai mulți experți din partea grupurilor de bunăstare animalelor, guvernelor, din partea EGVAM, din partea mediului academic, să lucreze și au, uh, ei au uh, propus acel uh, document de lucru care a fost supus consultării, document care va fi finalizat până la sfârșitul acestui an. Care sunt rezultatele raportului? Poate că ar fi bine să avem în față un calendar ca să vedem datele până la care vor trebui să fie disponibile metode de înlocuire. În ce privește sensibilizarea cutanată, pentru 2007-2019 ar trebui să avem metode care să înlocuiască experimentele pe animale. În Ce privește toxicocinetica, experim- experții au spus că avem nevoie de vreo șapte ani pentru a găsi alternative. La toxicitatea reproductivă avem nevoie de peste 10 ani și, în fine, pentru toxicitatea la doze repetate și carcinogenitate, experții nu au reușit să se pună de acord asupra unei estimări în timp. Acestea sunt rezultatele muncii tehnice și științifice ale acestor uh, experți. Rezultatele, sigur, urmează să mai fie detaliate în funcție de comentariile pe care le-am primit în timpul consultării. După ce raportul va fi finalizat, îl vom prezenta comisiei dumneavoastră. Acum, care este situația în plan juridic? După cum ziceam, nu putem discuta despre posibilitatea unor teste pe animale în scopuri cosmetice. Acest lucru este deja interzis uh, din 2004, parțial și total din 2009. Deci uh, nu se pot face teste în comunitate în scopuri cosmetice. Acum, întrebarea este dacă se pot comercializa în comunitate produse care ar fi fost testate în exteriorul Uniunii Europene pe animale. Pentru o mare parte dintre teste, aceste produse sunt interzise de la comercializare, însă ne mai rămân cele trei teste menționate de directivă. Acestea mai sunt posibile până în 2013 directiva lasă o portiță deschisă pentru aceste trei teste și spune că dacă în 2011 constatăm că nu există metode de înlocuire, Comisia poate veni cu o propunere. Iar propunerea, desigur, dacă se va face, va trebui să fie adoptată prin codecizie. Propunerea va veni abia în 2011 și va trebui adoptată prin codecizie, ceea ce probabil că va dura până prin 2013. Deocamdată să nu am luat nicio hotărâre în această privință. Dar suntem uh, pe cale de a pregăti o analiză de impact care va ține seamă de toate aspectele. Vom ține cont de bunăstarea animalelor, desigur, nu doar de numărul de animale afectate, ci și uh, de măsura în care legislația încurajează la metode alternative. Vom ține cont de siguranța consumatorilor și vom uh, vorbi și despre noile produse, despre produse existente. Știm că astăzi există produse autorizate, produse cosmetice, pentru care avem îndoieli. Va trebui să retestăm aceste substanțe. În ce privește um, vopseaua de păr, de exemplu, avem multe îndoieli. În ce privește dezvoltarea tehnologică și capacitatea de inovare, va trebui să le stimulăm. Acest lucru va avea consecințe în ce privește numărul de locuri de muncă, numărul IMM-urilor și uh, concurența, pentru că știm că noi avem o, o anumită poziție pe scena internațională pe care am vrea să ne o păstrăm. După ce vom evalua toate aceste piste, va trebui să luăm o decizie în cunoștință de cauză. Oricare ar fi decizia, va permite să cunoaștem consecințele ce ne așteaptă, să le explicăm și să ni le asumăm. Vă mulțumesc, doamnă raportoare. Cred că vom avea ocazia să abordăm din nou acest subiect uh, în uh, acest an. Vă propun să trecem la punctul precedent de pe ordinea de zi, la punctul 8, raportul privind oportunitatea și fezibilitatea prezentării unei propuneri legislative prin care să se permită perceperea de taxe de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor, EFSA. Îi dau cuvântul directorului general adjunct al Direcției Generale Sanco. Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Mă bucur că am ocazia de a prezenta foarte pe scurt raportul adoptat de comisie luna trecută în ceea ce privește perceperea de taxe de către EFSA. Cred că este foarte important să uh, Știm care este opinia Parlamentului European. EFSA este o instituție foarte importantă pentru noi toți și pentru dumneavoastră și acest raport este deci foarte important. Recunosc că a trebuit să prezentăm acest raport, uh, ar fi trebuit să-l prezentăm acum 4-5 ani, însă nu am avut timp. A trebuit să permitem întâi uh, EFSA să funcționeze și să vedem uh, cum își desfășoară activitățile. De la crearea EFSA, i s-au atribuit numeroase resurse suplimentare, dar și numeroase responsabilități suplimentare. E nevoie așadar de fonduri suplimentare și trebuie să vedem cum ar putea uh, funcționa perceperea de taxe. Există un număr uh, din ce în ce mai mare de cereri care decurg din noua legislație adaptată, adoptată și experiența ne arată că dosarele care sunt pregătite de către um, cei care înaintează cererile respective nu sunt întotdeauna bune. Însă EFSA intră într-o etapă de stabilizare și, ca să vă faceți o idee, EFSA cheltuiește 31% din buget pentru gestionarea cererilor, în timp ce acum 3 ani uh, acest procent era de 50%. Întrebarea este dacă este o idee bună să se instituie un sistem cu percepere de taxe de către EFSA. Și ne-am confruntat, ne-am consultat nu doar cu EFSA, ci și cu statele membre și cu factorii de decizie, cu factorii interesați pentru a vedea uh, cum stau lucrurile. Voi încerca să fiu concis pentru că aș vrea să avem suficient timp și pentru discuții. Ideea de bază a raportului nostru este că dacă s-ar institui un sistem cu percepere de taxe de către EFSA, acest sistem ar fi unul foarte complicat și de aceea noi uh, propunem să se elaboreze o evaluare de impact. În raportul nostru Subliniem deja că există patru opțiuni care ar putea să fie o bază de plecare pentru reflexie. Prima opțiune, o rată unică pentru toate autorizațiile. Apoi, o taxă pentru toate autorizațiile. Treia opțiune, o taxă variabilă în funcție de uh, firma care depune cererea în funcție de substanță și în funcție de existența sau nu a unei entități care răspunde de produsul care trebuie autorizat. Și a patra opțiune este status quo-ul. Cu alte cuvinte, nu se instituie niciun fel de taxă. Acestea sunt uh, cele patru idei cu care am venit după ce am discutat cu factorii interesați, însă sunt și multe alte alternative care ar putea fi uh, discutate în, uh, în cursul evaluării de impact pe care o vom face. După cum spuneam, ar trebui să avem în vedere instituirea unei taxe pentru acele uh, entități care dețin deja autorizații. Chestiunea este complexă și uh, cererile variază foarte mult. Există cereri pentru organismele modificate genetice, modificate genetic, dar există și alte cereri, cerele legate de aditivi pentru uh, furaje uh, și substanțe folosite în general uh, pentru hrana animalelor sau a oamenilor. În domeniul alimentar, sistemul este complet diferit de cel din domeniul farmaceutic, unde EMA este cea care Uh, este responsabilă. O altă chestiune care trebuie evidențiată este aceea a bugetului. Sigur că trebuie să ținem cont de faptul că bugetul EFSA este stabil la ora actuală. Dacă se instituie taxe, bugetul va fi mai instabil și trebuie să ținem cont de acest lucru atunci când discutăm despre diferitele opțiuni posibile. După cum se va sublinia probabil în cursul evaluării de impact, există, încă o dată spun, opțiuni diferite, opinii diverse și va fi foarte greu să definim clar și să evaluăm clar taxele pentru o cerere specifică. Însă, sigur că vrem să vă ascultăm, vrem să știm care este punctul dumneavoastră de vedere pentru a vedea cum putem dezvolta o evaluare de impact mai detaliată pentru a propune eventual acest regulament. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, deschid dezbaterea. Dragi colegi, vă amintesc că mai avem patru subiecte pe ordinea de zi până la sfârșitul acestei ședințe. Propun să consacrăm 20 de minute fiecărui subiect, deci fiecare intervenție ar trebui să aibă 2-3 minute. Doamna Rodberent. Vă mulțumesc. Consider că raportul este bun mereu. Am fost sceptică în ceea ce privește taxele pentru EFSA și asta din numeroase motive. Am uh, citit cu atenție ceea ce este stipulat în raport privind independența și perceperea de taxe. Sunt de acord cu Comisia în ideile furnizate la acest capitol și sunt de acord și cu ceea ce ni s-a prezentat astăzi. EFSA mai are încă un drum de parcurs pentru a clarifica chestiunile ce țin de independență la toate capitolele. De exemplu, să se, EFSA trebuie să recunoască că principiul prevenției este unul uh, foarte important. Văd că doamna Lepaș zâmbește, că știe exact despre ce vorbesc. Poate că ar trebui să uh, ca EFSA să fie mai bine informată cu privire la realitatea politică, nu mă refer neapărat la management, ci uh, și la celelalte niveluri. Proasta reputație și uh, lipsa de satisfacție la uh, nivelul uh, EFSA m-au determinat să adopt o atitudine sceptică față de taxa aceasta. Dar iată că acum uh, întrezăresc uh, posibilități de a introduce astfel de instrumente și raportul este bun în acest sens. Sunt de acord cu ideile de la pagina 13 a raportului. Sunt de acord și cu ceea ce a uh, menționat astăzi reprezentantul Comisiei privitor la lista pentru care să existe taxe. Este și, iarăși salutar faptul că există acum un studiu de impact. Uh, și, de asemenea, sunt de părere că opțiunea 3 ar fi opțiunea optimă uh, și aici fiind uh, de acord cu Comisia. Aștept acum însă rezultatul studiului de impact și vom vedea mai apoi. Mulțumesc! la Aveți cuvântul. Mulțumesc! Vă mulțumesc uh, pentru faptul că ați așteptat uh, uh, cu acest punct pe ordinea de zi. Să știți că nu am uh, fost în pauză de cafea, ci am fost la buget și am avut o dezbatere amplă acolo, de aceea nu am putut veni la timp. Dar acum pot să vă spun că toate taxele, absolut orice taxă pe care o obținem pentru o anumită agenție, afectează vizează direct stabilitatea financiară, dar prin asta nu discut despre instabilitate. Dacă analizăm modul în care Consiliul dorește să abordeze agențiile, atunci uh, nu sunt convinsă de faptul că Parlamentul poate să mențină liniile inițiale pentru a garanta stabilitatea agențiilor descentralizate. Și de aceea aș dori să Uh, obținem ceea ce avem la EMEA, ceea ce avem la ECA, astfel încât acolo unde se discută despre servicii pentru întreprinderi mici sau mari, să avem automat, pe cât posibil, taxe, deci să fie percepute impozite. De aceea consider că este corect tot ceea ce este stipulat în raport și nu pot decât să sublinez ceea ce a spus antivorbitoarea mea. Uh, este important ca acolo unde există un interes public să fie evaluat ca atare tot ceea ce ține de responsabilitatea noastră. Și aici includem și faptul că contribuabilul european trebuie să intervină pentru anumite activități. De asemenea, și dacă, dacă este să ne gândim la întreprinderi, și acestea trebuie să fie implicate, pentru că, la urma urmei, lor li se face reclamă și avem astfel un sistem de impozitare care poate să fie extrem de adecvat. Sper că acum uh, Comisia să nu mai aibă nevoie de, să nu aibă nevoie de 5 ani pentru a finaliza evaluarea de impact și sper că nu trebuie să reluăm iarăși procedura bugetară pentru a avea o evaluare ca atare. Sper să, ca Comisia să fi ascultat mesajul transmis și să acționeze cu rapiditate, asta uh, imediat după ce părăsește reuniunea noastră. Mulțumesc! Nu știu dacă sunt alte cereri de intervenție, nu. Dau din nou cuvântul comisiei și adaug și eu o observație care se înscrie în contextul evocat de Dagmar Rothberend. Este normal să vrei să stabilizezi bugetul unei agenții, însă propunerea aceasta intervine într-un context foarte dificil în care se pun foarte multe întrebări cu privire la funcționarea actuală a EFSA. Oare nu ar trebui să se solicite o taxă pentru prestarea unor servicii? Însă, în acest caz, trebuie să se pună și întrebarea avizelor care sunt emise de către EFSA. Deci trebuie să fim foarte prudenți dacă mergem în această direcție. Dau cuvântul comisiei care să răspundă la întrebările puse de colegii mei. Mulțumesc. În ceea ce privește valoarea de impact, știm că procesul este unul laborios, va dura cel puțin un an pentru a consulta toate părțile vizate și implicațiile diferitelor opțiuni. Aș dori să subliniez un aspect. Va fi dificil să stabilim o taxă pentru diferitele produse ce trebuie valate la EFSA. Dacă e să catalogăm produsele de la OMG-uri la aditivi și până la substanțe normale care intră în compoziția alimentelor, și dacă analizăm ceea ce face EFSA în raport cu starea de sănătate a persoanelor, atunci se vede foarte clar cât de variată este sfera de acțiune a EFSA. Este așadar dificil și trebuia um, abordate diferit chestiunile. De aceea este, diferit, este dificil să avem o, un impozit unic. Tocmai de aceea facem studiul de impact pentru a evalua potențialele consecințe și cel mai probabil la anul o să venim cu un raport mai cuprinzător adoptat odată cu studiul de impact. Mulțumesc! Van Gutten, merci infiniment. Mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări și trecem acum la punctul 10 de pe ordinea de zi. Controlele oficiale privind siguranța alimentară, sănătatea și bunăstarea animalelor și sănătatea plantelor în statele membre. Îi dau cuvântul domnului Pudle, care este director pentru a face o relatare pe această temă. Vă mulțumesc, doamnă președintă, pentru că îmi dați ocazia să prezint acest uh, raport. Discursul meu va fi un discurs modest, pentru că este primul raport pe care îl prezentăm în acest domeniu așa cum ne solicită regulamentul 882 din 2004 cu privire la controlele oficiale din statele membre. Este un raport în privința căruia dorim să rămânem deci modești. Acest raport este, după cum ați constatat, împărțit în trei părți. Prezintă o sinteză a controalelor, analizelor, testelor de laborator efectuate de statele membre. A doua parte este consacrată controalelor efectuate de către colegii noștri din Direcția Generală Sanco, din oficiile sanitar veterinare care efectuează audituri în statele membre și în statele terțe și, în sfârșit, prezentăm informații care ne-au parvenit din alte surse din rapoartele uh, întocmite de sectoarele agroalimentare, informații pe care le strângem în cadrul comitetelor permanente cu privire la lanțul alimentar sau informații pe care le strângem prin sistemele de alertă timpurie pe care le gestionăm. Acest raport cuprinde o anexă cu 12 rapoarte tematice care sunt prezentate de către comisie în fiecare an. E vorba despre rapoarte foarte detaliate cu privire la teste, cu privire la zoonoze, cu privire la rezidurile de pesticide și așa mai departe. Însă acest raport își propune să prezinte sinteza controlelor efectuate de către statele membre. Vrem să prezentăm o sinteză relativ scurtă a tuturor controlelor efectuate de către statele membre de-a lungul lanțului alimentar, pornind de la alimentele pentru animale, bunăstarea animalelor și controlul siguranței lanțului alimentar. Din păcate, informațiile pe care le transmit statele membre prin rapoartele anuale sunt greu de cumulat. Trebuie să conlucrăm cu Eurostat, trebuie să colaborăm cu statele membre, de asemenea, pentru a institui sisteme de rapoarte electronice care să poată fi ușor corelate, în așa fel încât să se poată compara ceea ce este comparabil. La ora actuală punem în aceeași oală morcovii și cartofii și nu e deloc ușor să facem corelări și comparații. Iată motivul pentru care raportul pe care vi-l prezint astăzi este foarte modest. Vrem sincer să îl îmbunătățim pentru că suntem convinși de faptul că am putea dispune de o mină de informații extrem de interesantă pentru toți actorii, în primul rând pentru Parlamentul European, dar și pentru industria uh, lanțului alimentar și pentru consumatori. Într-adevăr, este important să arătăm tuturor că lanțul alimentar este foarte bine controlat în Europa. De exemplu, puțină lume știe că statele membre efectuează aproximativ 8 milioane de teste pentru a depista encefalopatia spongiformă bovină în Europa. Se fac 80.000 de teste pentru a se depista rezidurile de pesticide în Europa. Se fac peste 600.000 de teste bacteriologice pe alimente și vrem să integrăm toate aceste informații în rapoartele pe care le vom prezenta în anii următori. Am început deja să lucrăm la acest proiect și este un proiect care va lua mult timp pentru că trebuie să colaborăm cu toate autoritățile naționale, trebuie să creăm o bază de date informatică, statele membre trebuie, bineînțeles, să efectueze aceste controle și apoi rezultatele trebuie compilate într-un raport anual. Asta înseamnă că va dura mai mulți ani înainte ca acest raport să fie cu adevărat excelent și înainte să fim mândri cu adevărat să vi-l prezentăm în, acest, în această formulă. Va fi probabil atunci și un raport mai lung. și suntem conștienți, încă o dată, că acest raport nu este perfect, suntem conștienți de faptul că este criticabil, suntem conștienți de faptul că poate fi îmbunătățit și lucrăm la îmbunătățirea lui. Însă nu vreau să mă întind prea mult. Mai aveți câteva minute la dispoziție, spune doamna președintă pentru că am câștigat puțin timp uh, la punctul precedent și sunteți raportor, deci este normal să vorbiți puțin mai mult, domnule Pudle. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Rapoartele statelor membre reprezintă o mină de informații importantă. Se leagă și de rapoartele de inspecție făcute de oficiul uh, veterinar. Toate rapoartele de misiune întocmite în urma vizitelor în statele membre sau în statele terțe sunt prezentate pe site-ul web al direcției Sanco și toată lumea are acces la acest site și poate vedea care este situația într-o țară sau alta. Nu îmi revine misiunea aici să stigmatizez o țară membră sau alta. Nu-mi revine rolul nici de a spune care este cea mai bună sau cea mai uh, proastă țară care trebuie să, se, uh, să facă îmbunătățiri sau nu. Aceste informații sunt uh, disponibile în raport, raportul individual pentru fiecare țară membră în parte. În acest raport dorim însă să punem în evidență altceva, faptul că există state membre care trebuie să-și îmbunătățească situația și situația poate fi îmbunătățită din punctul de vedere al lanțului alimentar. Pentru a începe cu metodele cele mai blânde, dacă doriți, noi trimitem scrisori și putem să transmitem recomandări statelor membre. Al doilea nivel de influență ar fi procedura clauzelor de salvgardare. Putem să impunem unui stat membru sau unei țări terțe condiții specifice de control pentru un anumit produs. Și, în sfârșit, măsurile cele mai eficace pe care le avem la dispoziție, cele mai puternice din punct de vedere juridic, sunt procedurile de infracțiune. Și nu vom ezita să declanșăm proceduri de infracțiune pentru că la ora actuală există 90% de astfel de proceduri. 24 se referă la probleme substanțiale, infracțiuni majore la legislația comunitară care pot să pună în pericol sănătatea plantelor, sănătatea animalelor, bunăstarea animalelor sau siguranța alimentelor. folosim aceste elemente din plin, folosim aceste măsuri pentru că știți foarte bine că există state membre care sunt puțin în urmă din acest punct de vedere, însă nu vreau încă o dată să stigmatizez statele membre. Vrem însă ca cele rămase în urmă să-și îmbunătățească performanța și să atingă un nivel satisfăcător de siguranță a întregului lanț alimentar. Aș vrea de asemenea să subliniez că biroul nostru alimentar și veterinar efectuează circa 250 de inspecții în statele membre și în țările terțe, după cum foarte bine știți, Jumătate dintre ele sunt consacrate produselor importate din țările terțe. Facem multe vizite în aceste țări terțe și controlăm importurile la uh, birourile vamale ale statelor membre. Facem audituri în statele membre care privesc importurile de mm, produse animale și vegetale care provin din țările terțe. Deci vorbim despre 50% din vizite care sunt uh, strâns legate de statele membre și 50% din vizite sunt legate de țările terțe, produsele importate din țările terțe. Și aveți acces la rezultatele pe care le-am obținut și în ceea ce privește țările terțe. Și cu aceasta am încheiat prezentarea acestui raport și vă mulțumesc. Vă mulțumesc, îi dau cuvântul doamnei roth Berend. Mulțumesc, doamnă președinte. Sinceră să fiu, ieri când am venit la Bruxelles, nu am știut că această după-amiază va fi dedicată mie, uh, însă urmărind punctele de pe ordinea de zi și încercând să găsesc rapoartele, e bine, am uh, constatat acest lucru cu oarecare surpriză. Iată, acum uh, um, cumva sunt reluat activitățile ca președinte a Partidului Social Eh, socialist european. Domnul Pule a fost foarte diplomat astăzi, cum este de altfel deseori. Însă eu nu sunt tot timpul așa de uh, diplomată. Uh, nu am analizat situația de la FDO uh, din Irlanda, însă mi-aș dori ca în acest raport să fie conținute cifre concrete. Aș vrea să știu însă câte controle s-au făcut și pentru ce. Și aș vrea să știu cum arată informațiile ce v-au parvenit din partea statelor membre. Domnul Podele mi-a spus că nu dorește să apeleze la metoda arătării cu degetul, dar eu cred că asta ar trebui să facă, pentru că avem uh, o legislație valabilă pentru toată lumea, atât pentru statele membre vechi cât și pentru cele noi, uh, Toată lumea știe ce trebuie să facă, câți controlori trebuie să existe, dar uh, iată că statele membre ignoră aceste chestiuni. Mi-ar plăcea să fiți uh, puțin mai incisivi și mai puțin amabili. Aș vrea să știu concret în ce domenii apar deficiențe concrete îmi uh, imaginez care sunt regiunile Uniunii Europene în care există probleme, îmi uh, imaginez uh, și conținuturile problematice, dar aș dori să le văd negru pe alb. De aceea, acest raport este cu siguranță, da, un instrument important, dar lasă câteva semne de întrebare să, să apară pe aici, pe acolo. Și de aceea aș dori cifre concrete. Uh, pentru colegii care nu știu atât de multe despre controlul alimentar și care sunt interesați de acest subiect, documentul reprezintă o lectură interesantă. Eu știu deja multe despre acest domeniu și aș vrea să se intre în detaliu. Poate că reprezentantul comisiei uh, va dori să ne spună la o dată ulterioară câte controle au fost întreprinse, câte state membre nu uh, au făcut, uh, nu au înregistrat rezultate bune, uh, Uh, câte state membre au făcut raportări în acest sens, în ce măsură dau curs uh, obligațiilor și aș vrea să știu care este rezultatul la FTO. Dar, uh, doamnă președintă, eu pot să discut aceste chestiuni și la nivel bilateral cu reprezentantul Comisiei. Mulțumim, doamna Ruth Berend. Doamna Marit Paulsen. Tack, fru ordförande och fru Roth Mulțumesc. Eu am fost uh, raportor pentru produsele alimentare, așa că cunosc câte cât uh, dosarul. Este clar că, așa după cum a spus și doamna Rod Berend, raportul din fața noastră este într-adevăr uh, modest. Dar poate că, așa cum a spus comisia, nu putem face o comparație. Deci, pur și simplu se amestecă merele cu perele. Însă mi se pare esențial pentru siguranța alimentară ca aceste controle să se facă, să funcționeze procedurile, să existe o securitate și o garanție că controlele acestea se fac peste tot în Uniune și la toate nivelurile. Eu sunt și la Comisia pentru Agricultură și știu că tot timpul se vorbește despre concurența ce ne așteaptă din partea țărilor terțe. Oare credeți că este esențial acest lucru pentru agricultori, pentru industria alimentară? E esențial mai degrabă să existe un nivel de siguranță veritabil și garantat. Ați vorbit despre simplificarea sistemului de raportare. Trebuie să încercăm să obținem niște răspunsuri la dilemele noastre. În ce mă privește, se pune o întrebare esențială pe care am pus-o și acum șase ani, și anume, aș vrea să știu dacă se face o evaluare a riscurilor. Văd acum că în lumea reală în care trăim noi, evaluarea riscurilor este ceva destul de subiectiv – în țara noastră am putut să constatăm că femeile nu mai pot să facă prăjituri acasă, să le ducă la biserică și să servească uh, câte o bucățică de prăjitură și o cafeluță acolo celor care se adună. Ați uh, vorbit despre un plan numărul 2, un plan de rezervă. Cred că e o idee bună să includem acest lucru în raport. Am adoptat uh, legislație în ce privește siguranța alimentară din 2004. Atunci, în Europa, predomina un sentiment de panică. Poate că am mers cumva prea departe și ar trebui să ne întoarcem, să revenim la problema alimentelor cu proteine. Cred că există o lipsă în Europa în acest sens. Proteinele sunt necesare și am să spun acest lucru, dar nu vrem să reîncurajăm canibalismul în Europa și nu trebuie să punem la dispoziție alimente care conțin proteine animale. Mă gândesc în special la păsele de curte și uh, la porcine. Oare chiar avem nevoie să folosim uh, alimente pe bază de proteine animale? Uh, Doamna Machines, Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Sunt de acord cu ce au spus uh, colegii. Cred că ar fi util să vedem unde se află, de fapt, problemele, chiar dacă nu arătăm cu degetul spre statele membre. Mă îngrijorează controlele, pentru că, de exemplu, în Irlanda am avut un caz de contaminare cu dioxină, care n-ar fi trebuit să aibă loc dacă ar fi existat uh, proceduri adecvate. Avem nevoie de valoare de risc și de măsuri. Întrebarea mea este cât uh, de mult din sistemul nostru de control este pur și simplu o teoretizare pe hârtie și cât uh, constituie un control adevărat al igienei și siguranței, lucruri care ne preocupă. Ca să reiau comentariul doamnei Paulsen cu privire la controlele din țările terțe, Oare noi asigurăm același nivel de inspecții pentru alimentele pe care le importăm în raport cu alimentele pe care le producem în Uniunea Europeană? Ar fi util uh, să știm răspunsul la această întrebare. Și, uh, de asemenea, vreau să știu care sunt uh, slăbiciunile, chiar dacă nu o să indicați state membre. Doamna Clas. Mulțumesc. Tema siguranței alimentare este sensibilă. Nu putem să o dezbatem prin uh, pure statistici, pentru că asta am înțeles din partea reprezentantului Comisiei. Eu cred că nu putem să colectăm pur și simplu date, ci trebuie să intrăm în conținut. Și referitor la evaluarea conținutului, care pentru mine a fost uh, de la sine înțeleasă, uh, Uh, deci, exact din acest punct de vedere, vreau să întreb Comisia ce face în cazul uh, în care este prevăzută flexibilitatea la capitolul igienă. Cum arată situația la fața locului? Pentru că, iată, fiecare primește oarește flexibilitate, dar este nevoie și de siguranță juridică în același timp. pentru că, după cum am spus deja, trebuie să ne referim la conținut în profunzime. Vreau să știu cum arată securitatea juridică pentru autoritățile de la fața locului din statele membre la acest capitol. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai, mai există și alții care doresc să intervină? Criton Arsenis. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord de, cu ce au spus colegii. Dorim mai multe detalii și dorim uh, date detaliate cu privire la consecințele controalelor. De exemplu, în această vară, în uh, statele membre, a trebuit uh, să găsim o bază legală pentru cultivarea cartofului Amadea modificat genetic. Deci a trebuit să reconciliem uh, această prevedere legislativă cu ceea ce hotărâsem anterior cartofului Amflora. Deci uh, nu știu dacă vom permite vânzarea de asemenea semințe, care vor fi consecințele. Vă rog să-mi spuneți. Il a plus de demande de parole. Mai sunt și alții care doresc să intervină? Domnule Publei, dacă doriți să, reveni, să răspundeți la toate aceste întrebări, să aruncați o lumină. Da, doamnă președinte, am să încerc. Vreau să răspund mai întâi doamnei Roth Berend. Câte state membre au răspuns? Unul singur, până acum. Unul singur a răspuns la prima evaluare din 2007. Unul, dar uh, unul în plus, pentru că pentru anul 2008 am uh, primit deja rapoartele de control și am încercat să ne asigurăm că toți răspund. Însă 2007 a fost prima în care am făcut acest exercițiu și, după cum știm, niciun exercițiu nu este perfect, dar uh, vom încerca să îl îmbunătățim pe viitor. În ce privește pe doamna Paulsen, aș vrea să lămurim un aspect care tot revine. V-ați întrebat despre prăjiturelele făcute acasă pentru distribuirea ulterioară la biserică. Niciodată, și insist, niciodată acest lucru nu a fost reglementat printr-o lege comunitară. Am exclus acest aspect din pachetul pentru igienă. Autoritățile naționale sunt cele care vor decide în această privință. Deci nu ține de mine să vă spun dacă e bine sau dacă e rău. bunicile și mămicile vor continua să facă prăjiturele pe care să le ducă la biserică. Da, într-adevăr, și, uh, și bărbații pot să facă acest lucru, e mai rar, se întâmplă totuși. Mă iertați, am făcut o discriminare pe bază de sex, așa că retrag. Așadar, problema trebuie soluționată la nivel național autoritățile naționale, regionale sau locale sunt uh, în măsură să reglementeze această problemă și noi favorizăm o astfel de abordare. Eu cred că ar trebui să ajutăm uh, bisericile, oricare ar fi cultul de care aparțin. În ce privește um, proteinele animale, acele făini servite animalelor, vă asigur că nu vom permite canibalismul dacă va exista o nouă autorizare după 2011 pentru făina animală, veți fi științate de la bun început și veți putea verifica. Dar în orice caz, nu avem deloc intenția să reintroducem canibalismul. Nu vom permite, deci, autorizări de acest tip. Contaminarea cu dioxină în Irlanda. Am controlat nu doar carnea de porc, am constatat că, uh, de exemplu, și pâinea se uscă în condiții improprii în care este contaminată cu uleiuri minerale sau cu alte substanțe. Dacă nu am fi făcut controlele, nu am fi detectat acest lucru, iar carnea de porc ar fi continuat să fie continuată, contaminată cu dioxină. Este clar că guvernul irlandez a cooperat cu noi și a luat măsuri extrem de severe pentru că uh, s-a retras de pe piață corespondentul la șase luni de, produc- de producție de carne de porc. Și, repet, ca urmare a controlelor făcute de noi. În ce privește OMG-urile și cartoful Amflora? Imediat ce am fost înștiințați, am intrat imediat în legătură cu BASF, BSF, societatea producătoare am dorit să evaluăm magnitudinea problemei, ca să ne asigurăm că dacă autorizăm cultivarea acestui uh, cartof, nu se va permite contaminarea celorlalte culturi și dacă se întâmplă, acele culturi să fie distruse. Este vorba despre cantități dintre 200 și 250 de tone de cartofi care se cultivă în principal în Suedia cartofii vor fi complet uh, distruși, nu vor fi uh, folosiți în industrie. Deoarece știți că amflora, cartoful modificat genetic, nu este destinat consumului uman, ci industriei de hârtie. Din amidon se fabrică hârtie. Cartoful nu poate fi uh, dat uh, spre consumul oamenilor, ci eventual doar animalelor. nivelul de atenție este de 0,01%. Dacă se trece de acest prag, um, cartofii vor fi distruși și nu vor fi dați spre consum uman și nici animal. Cooperăm din plin cu autoritățile suedeze și uh, cu siguranță ele vor fi prezente la fața locului. Și în fine, am să închei uh, cu problema țărilor terțe, pe care au ridicat-o mai mulți uh, deputați. Noi facem inspecții la fața locului în țările terțe care exportă către noi uh, alimente de risc. Este vorba despre produsele de origine animală, pește, carne, produse lactate, miere, etc. Acestea prezintă mai mult risc în ce privește consumul uman, dar și în ce privește sănătatea animalelor. Deci le considerăm ca fiind oarecum riscante și efectăm mult mai multe inspecții în țările terțe pentru aceste produse. Zahărul, de exemplu, este considerat mai puțin riscant și știți că importăm cantități mari de zahăr din țări terțe. Prin inspecțiile la faza locului, facem deci controle sau uh, desfășurăm misiuni de audit în statele membre pentru a ne asigura că controlele la posturi de inspecție la frontiere sunt uh, reglementare și că produsele pe care noi le primim pe piață sunt uh, absolut echivalente ca și condiții sanitare cu produsele noastre. Puteți vedea acest lucru din datele statistice din uh, sistemul de alertă pentru alimente și furaje. Veți vedea că marea majoritate a alertelor țin de produse importate din țări terțe. Ceea ce înseamnă că statele membre controlează intens produsele din statele terțe. Dacă acestea nu corespund standardelor, sunt returnate spre țara de origine sau spre alte țări terțe care, din păcate, sunt mai puțin scrupuloase decât noi. Pentru finele anului 2010 vom, produce, vom redacta un raport cu privire la toate controlele pe care le-am făcut asupra alimentelor ce provin din țări terțe, dar și asupra animalelor și plantelor. Cu această ocazie vom putea să dezbatem împreună cu dumneavoastră și poate cu alte comisii din Parlament despre cum vom putea consolida, armoniza și îmbunătăți controlele în țările terțe. Pentru că astăzi mai avem încă sectoare prea puțin controlate și armonizate. Sigur, este vorba despre sectoare cu un risc mai mic. Totuși, vrem să facem un studiu cu privire la produs, risc și țară de origine pentru ca pe baza acestor trei factori să determinăm un profil de risc și să intensificăm sau nu controlul la frontieră. Cei doi factori, uh, produs și pericol, uh, vor fi examinați de către Agenția Europeană pentru Siguranță Alimentară. Deci uh, vom avea controle făcute de noi și de statul terț de origine. Știm că multe au controle echivalente Uh, cu noi în materie de siguranță alimentară. Deci vă informez că la sfârșitul acestui an președin... președinția Consiliului și Parlamentul vor primi un astfel de raport. Doamna președinte, mulțumim, domnule Budle. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Recunoașterea agriculturii ca sector strategic în contextul securității alimentare. Domnul Berlato este raportor pentru aviz. Domnule Berlato, dacă doriți să faceți prezentarea. Vi dubbio alcuno că la sicurezza alimentare... Mulțumesc, doamnă președintă. Un lucru este clar. Siguranța alimentară este o chestiune importantă în peisajul politic european indiferent că discutăm despre uh, produse uh, de, din carne, lactate și așa mai departe, consumatorii devin din ce în ce mai conștienți pe bună dreptate de acestea. Și, după cum spuneam, se estimează acum că populația mondială va crește cu 40% până în 2050, ceea ce va dubla cererea de produse alimentare. Trebuie să reacționăm la această provocare, atât pentru cei care au uh, uh, posibilitatea de a alege între mai multe produse, cât și pentru cei care nu au această opțiune. Cei care pot alege uh, Uh, optează pentru produse mai sănătoase. Și, în general, consumatorii țin uh, cont de uh, starea de sănătate în relație cu alimentele achiziționate. Există însă o categorie de consumatori care nu au libertatea opțiunii și aceștia acestora trebuie să li se garanteze un standard minim de securitate alimentară. Securitatea alimentară și dreptul la sănătate sunt uh, principii care pot fi garantate prin etichetarea alimentelor, prin trasabilitate și prin uh, definirea alimentelor. Trebuie să ne gândim și la faptul că fermierii sunt cei care, atunci când discutăm de, despre protecția climatică, recur la protecție climatică din nevoie, de fapt. Protecția climatică are o însemnătate importantă în ceea ce privește sănătatea alimentelor. Criza economică actuală nu ar trebui să ducă la retragerea finanțării sectorului alimentar și agroalimentar. Avem nevoie de controle pentru a ne asigura de faptul că actele normative în vigoare sunt respectate. Proiectul de aviz prezentat astăzi este un proiect deschis și desigur că acceptăm sugestii, intervenții din partea colegilor. Aș aprecia dacă s-ar veni cu propuneri pentru ca acest proiect să fie îmbunătățit. Mulțumesc foarte mult. Încep cu raportorii din Umbra, domnul Piriu. L'ho detto in aula l'altro giorno. Mulțumesc. Sunt italian. Am spus-o și la plenară data trecută nu mă cheamă Pirillo în spaniolă, ci mă cheamă Pirillo în italiană. Am vrut să fiu glumeț, dar trebuia să o spun și pe asta. Deci vă rog frumos, Pirillo. No. Președinta spune, o să mă străduiesc data viitoare. Foarte bine, vă mulțumesc, doamnă președintă, spune oratorul. Doresc să îi mulțumesc domnului raportor pentru proiectul de aviz Iată că ne oferă câteva idei importante referitoare la uh, securitatea alimentară pentru populație. Este o provocare pentru sectorul agricol nu doar în Europa, ci pretutindeni în lume. Provocarea, iată, este una care trebuie abordată ca atare. În următoarele decenii, cererea de produse alimentare va crește. Astfel, producția va trebui să ia și amploare. Însă trebuie să nu neglijăm siguranța alimentară. Până în 2050, populația va crește de la 7 la 9 miliarde, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Și iată, cererea de produse alimentare va crește în special în țările emergente. Ceea ce ne-a spus OMS-ul privind uh, securitatea alimentară se îndreaptă tocmai în această direcție. OMS-ul uh, consideră că trebuie să fie garantat accesul la produse alimentare sigure și sănătoase. Acum uh, Trebuie să abordăm și domeniul legislației europene pentru a veni cu propuneri comune, astfel încât să garantăm securitatea aprovizionării alimentare. Nu trebuie să ne bazăm pe asimetrii uh, la nivelul reglementării care există deocamdată atât în interiorul Uniunii Europene cât și în afara Uniunii Europene. Piața alimentară este una care trebuie să fie bazată pe securitate alimentară, asta în special dacă discutăm despre produse din interiorul Uniunii Europene. Trebuie ca regulile să fie respectate de către toți, trebuie să evităm dumpingul social căruia este expus acum, practic, Europa. Trebuie așadar să consolidăm siguranța alimentară astfel încât să avem un sistem bine pus la punct. Ce înseamnă asta? Noile reguli trebuie să vină în sprijinirea siguranței alimentare, dar și trebuie să și pună capăt uh, speculei financiare. La urma urmei, uh, aceste domenii afectează direct uh, sectorul agroalimentar. Discuția privind siguranța alimentară este una care trebuie să țină seama și de protecția mediului. Să nu uităm că trebuie să ne concentrăm și asupra agriculturii ecologice, nu doar cea din interiorul Uniunii Europene, ci și din afara UE. La urma urmei, trebuie să analizăm și efectul pe care l-au schimbările climatice asupra agriculturii. Tehnologiile ecologice ar trebui sprijinite pentru că acestea nu mijlocesc doar o mai bună siguranță a aprovizionării, ci uh, evită utilizarea pesticidelor și, iarăși, efectele sunt pozitive asupra mediului. Da, vă mulțumesc, spune președinta. Domnul Ugia să are cuvântul. Mersi. Grazie, Corin. Uh la mia uh, Mulțumesc, Corin. În opinia mea, avizul domnului Berlato pleacă de la premisa că trebuie promovată integrarea. După cum s-a spus, avizul este deschis și supus amendării astfel încât să fie consolidat la final. Asta, după cum a spus și colegul Pirilo și după cum a făcut-o și colegul Pirilo venind cu adăugiri. Cei de la ALDE încearcă să sublinieze mai mult rolul agriculturii în acest proiect de aviz. Discutând despre mediul înconjurător, o chestiune care este tratată în uh, aceast, la această comisie, trebuie să subliniem mai mult implicațiile. Trebuie să mizăm pe o agricultură performantă din punct de vedere ambiental, care tratează aceste subiecte uh, de mediu și care produce, uh, care creează produse bune și ecologice. Deci, iată, agricultura și protecția mediului merg mână în mână. Este eronat faptul că în acest aviz lipsește PAC cu desăvârșire. Pentru că, iată, eu cred că în acest aviz ar trebui să se facă o trimitere directă la prevederile FAO, în primul rând, pentru că acestea merg tocmai în direcția dorită de noi. Aș dori să mă refer și la uh, paragraful, alineatul 2, acesta ar trebui să fie consolidat și să fie încadrat mult mai bine la uh, capitolul crizei economice și financiare și la uh, nivelul fiecărui stat membru individual. Referitor uh, la alineatul 3, subliniez faptul că avem deja două rapoarte emise, votate în Parlament, odată referitor la negocierile sectoriale în uh, comerțul angro. Am discutat și în legătură cu raportul Bove și s-a intrat în detaliu. Așadar, am putea face din nou trimitere la acest aspect și în acest proiect de aviz. Și la final, încă două aspecte. Să haideți să fim constructivi în acest aviz. Să nu avem pur și simplu o enumerare, ci să, fim, să mergem în termen mult mai concret. De exemplu, aliniatul 7, să se creeze un echilibru între securitate agroalimentară și protecția mediului. Am putea, de exemplu, să propunem un amendament în ceea ce privește um, rolul OMG-urilor. Uh, Aș propune acest lucru pentru că eu cred că face sens la acest capitol. Domnule Ferrara, foarte pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc uh, raportorului pentru că um, propunerea pe care înaintat ne permite să progresăm. Colegii care au vorbit, eh, sigur că au venit cu elemente suplimentare. E bine, eu eh, vreau să mă refer la doar câteva aspecte pe care le consider esențiale. Mai întâi, în ce privește securitatea alimentară și criza economică. Ne confruntăm cu volatilitatea prețurilor. Este urgent să punem capăt acestor speculații uh, cu privire la prețul alimentelor. Avem la dispoziție o gamă de instrumente care ne-ar permite să evităm uh, situații de criză și să împiedicăm volatilitatea prețurilor. S-au făcut mai multe încercări pentru adoptarea acestor instrumente. Acum este însă important să ne amintim că produsele derivate nu există, de exemplu. Unii continuă să speculeze în ce privește produsele alimentare, iar acest lucru înseamnă o explozie a prețurilor, așa cum am constatat în urmă cu câteva săptămâni în Mozambic. Deci trebuie să punem capăt acestei specule. În al doilea rând, avem uh, politici comerciale și de siguranță alimentară. E bine că le avem, dar pentru a garanta securitatea aprovizionării alimentare, trebuie să ne asigurăm că comerțul internațional se, orient, se orientează urmând o logică a complementarității și că nu îi pune pe producători și pe consumatori în condiții de concurență. În ce privește politica agricolă comună, foarte bine că s-a menționat această politică, ea ar trebui să fie mai uh, prezentă, cred eu, uh, aici și este urgent să devenim conștienți de faptul că alimentele modificate genetice reprezintă o problemă tot mai acută. Dacă permitem, și s-a permis deja introducerea de uh, alimente modificate genetic, însă acest lucru duce la o scădere a diversității biologice. Trebuie să abordăm această problemă. Trebuie să conservăm numărul de specii, să conservăm diversitatea, să stimulăm producția regională. Și, în fine, în ce privește securitatea alimentară, aceasta este strâns legată de problema suveranității alimentare. Unele state sunt uh, dependente alimentar. Există țări uh, neeuropene în care există un puternic dezechilibru alimentar. Trebuie să abordăm și această problemă. Trebuie să asigurăm suveranitatea alimentară pentru că ea este strâns legată de securitatea alimentară. Și uh, închei spunând că trebuie să schimbăm modelul de producție intensivă și să punem accent pe producția locală. Mai sunt patru intervenții. Acord două minute maxim fiecărui intervenient, pentru că ne mai rămânem cu un punct pe ordinea de zi. Dagmar Rothberend, după care Christine Klaas, Criton Arsenis și domnul Nicholson. Mulțumesc, am să vorbesc în numele Dacinei Sârbu, care este raportor din partea Comisiei Agri. i a așteptat uh, foarte răbdătoare tot uh, după masă, însă din păcate trebuie să plece ca să ajungă la aeroport. În numele ei uh, salut raportul domnului Berlato. Mi se pare că este un raport foarte bun, privește foarte bine problemele de mediu și încearcă să asigure productivitatea pe termen lung, siguranță alimentară sunt idei foarte bune și uh, vor primi sprijinul Comisiei Agri. Se sublinieze faptul că formele diversificate de agricultură ne permit să utilizăm cât mai bine solul disponibil și uh, acest lucru înseamnă agricultură durabilă. PAC susține acest lucru și susține diversitatea. Doamna Sârbu mai spune că sprijinul financiar este esențial pentru a produce biocombustibili. Biocombustibili nu înseamnă că uh, nu se vor mai uh, cultiva suprafețe pentru consumul uman. Asta înseamnă că se vor consuma doar acelea care nu pot fi uh, destinate consumului uman. Și, în fine, trebuie să încurajăm agricultura organică, deoarece aceasta aduce foarte multe beneficii, alimente organice, uh, protejează natura și uh, ciclurile naturale. Și în fine, cred că am spus aici uh, principalele puncte, dar în orice caz, dumneai va mai reveni în comisia noastră și cu siguranță va putea depune amendamente dacă dorește. Mulțumim, doamna Clas! Mulțumesc. Vreau să mulțumesc domnului Berlato, care a elaborat un raport excelent. Iată, a reușit să cuprindă totul într-o singură pagină. Le amintesc colegilor că emitem un aviz pentru Agri. Nu trebuie să reinventăm roata. Ascult atâtea propuneri bune, dar iată că acestea presupun o luptă cu uh, sute de amendamente și nu cred că este necesară. Ar trebui așadar să ne ținem de raportul care este emis acum la Agri. Europa trebuie să-și asume responsabilitatea pentru siguranța alimentară echitabilă la nivel mondial și aș dori acum să discut despre agricultura integrată și să introduc această sintagmă. Două aspecte au ieșit în evidență și aș dori să atrag atenția asupra acestora domnului Berlato. La punctul 3 se vorbește despre faptul că uh, ar, alimentele trebuie să uh, fie un lucru pe care să și-l poată permite consumatorii și aș dori să uh, Uh, subliniez faptul că producătorii și ei, la rândul lor, trebuie să fie remunerați ca atare pentru muncă. Ar trebui așadar să existe un echilibru. De asemenea, după cum au spus ceilalți colegi, ar trebui să subliniem într-un punct aparte uh, produsele ce vin de la nivel local și regional. Ar trebui să existe informații și uh, formare în acest uh, sens ca să fie totul la nivel optim. Mulțumesc! Avec le même, uh, la même synthèse. Oui, oui. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Da, doamna președinte, vreau să vreau să susțin și eu ce a spus uh, doamna Roth Beren din partea doamnei Sârbu. vreau să subliniez două aspecte. S-a spus aici că trebuie să reducem uh, volatilitatea prețurilor și deci a speculei. Instituții financiare, uh, precum cele care se joacă la Nasdaq sau cu proprietățile imobiliare, nu intervin aici. În 2008, producția maximă de cereale a fost uh, grav afectată. Am avut o criză a cerealelor. Și o altă problemă care este bine cunoscută este cea a pierderii dreptului de proprietate asupra semințelor. Este vorba despre India. Știm ce au făcut OMG-urile în India. Mulți dintre fermierii de acolo aveau uh, semințe care erau adaptate la mediul local, pe care ei le puteau folosi, dar odată ce au apărut semințele modificate genetic, despre care se zicea că ar fi mai productive, ei au trebuit să înceapă să cumpere grășămite și așa mai departe și nu și-au putut permite costul semințelor. Acest lucru e foarte important. Trebuie să garantăm, să protejăm accesul liber la semințe, și să permitem uh, fermilor să cultive chiar dacă nu au bani, pentru că altfel ne vom confrunta din nou cu criza alimentară. Mulțumesc. Domnul Nicholson. Mulțumesc foarte mult, am să încerc să fiu concis. Am ascultat uh, toată dezbaterea și uh, pot să spun că siguranța alimentară este singurul lucru în lumea asta pe care nu-l poți garanta oricât încerci. Este cruda realitate. De aceea trebuie să fim cât mai vigilenți ca să asigurăm uh, rezervele viitoare. Dar siguranța alimentară nu este același lucru cu securitatea alimentară. Acesta este un uh, pericol pe care uh, nu l-am conștientizat până acum. Și apoi o altă problemă, volatilitatea prețurilor. Acest uh, lucru nu este greu de împiedicat, deoarece uh, dacă vrei să ai o rezervă alimentară bună la un preț rezonabil, care să respecte și consumatorul și procesatorul, trebuie să ai un standard de producție. Dar mai apar și alte elemente neprevăzute, seceta, inundația și alte cazuri de forță majoră, împotriva cărora legiuitorul nu poate face nimic. Deci, trebuie să avem o rezervă asigurată problema este, uh, sigur, discutăm despre prețuri mari, prețuri mici, dar dacă nu ar exista prețuri mari, producătorii ar uh, ieși de pe piață, din păcate. Și atunci ar trebui să aducem produse din țări terțe despre care nu știm nimic, pe care nu le putem controla pentru că nu știm care sunt standardele, dar care ar intra în supermarketurile noastre. Iată deci cum trebuie să privim problema. Iar acest lucru nu apare în raport. Să fim foarte atenți și să nu suprareglementăm piața. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, domnule raportor, dacă doriți să încheiați. Știu că nu avem uh, timp prea mult, avem doar 5 minute pentru ultima întrebare. Doamnă McGuinness, vreau să vă dau cuvântul, dar ce facem cu ultimul raport? Vă rog, dacă dacă este musai, vă rog, 35 de secunde. Mulțumesc! După cum ziceam și mai devreme, așa cum am zis și la Comisia Agri, noi uh, confundăm aici siguranța alimentară cu securitate alimentară. Raportul este despre securitate alimentară. Poate e o problemă de traducere, dar zic să clarificăm lucrurile. În ce privește sistemul de agricultură, dacă ne uh, preocupă pierderea diversității și daunele asupra mediului, trebuie să protejăm habitatele care ne mai rămân. Și uh, o extindere a agriculturii ar risca să dăuneze și mai mult mediul înconjurător. Trebuie să practicăm o agricultură durabilă, aceasta să fie în centrul politicii noastre și să apară în raport. Mulțumesc! Domnule raportor, cu mulțumirile noastre pentru calitatea raportului. Da, vreau să-i asigur pe colegi că îi invit să vină cu contribuții pentru a îmbunătăți propunerea aceasta. Și vreau de asemenea să le mai transmit că și eu am căzut uh, aproape pradă tentației de a scrie și a tot scrie, însă a trebuit să rezum uh, cât am putut. Mai întâi știu că trebuie să menținem uh, acest raport, acest aviz între limitele competenței comisiei noastre. Și apoi uh, trebuie, sigur, să limităm conținutul propunerii, pentru că acest lucru ne-a fost recomandat de uh, birourile de resort. Dar, desigur, dacă aveți uh, propuneri de îmbunătățire în plus față de cele pe care le-ați uh, exprimat aici, uh, vă sunt recunoscător, vă stau la dispoziție. Le-am notat pe cele pe care le-ați spus. Îmi pare bine că v-ați oprit și asupra a ceea ce conține raportul și nu doar asupra ceea ce lipsește. Mulțumim, domnule raportor. 8 noiembrie este termenul de amendare la 1 uh, decembrie vom vota în comisie și în ianuarie în plenară. Ultimul punct de turnea de pe zi, cu scuzele mele comisiei care nu are decât un minut pentru a ne vorbi despre raport. Doamna Crănie, vă rog să luați cuvântul. Oui, euh, merci, Madame le Président. Vă mulțumesc, doamna președinte. Unii dintre dumneavoastră își amintesc, poate, că în 2007, atunci când s-a negociat ultima revizuire a directivei uh, cu privire la dispozitivele medicale, chestiunea reprelucrării dispozitivelor medicale a fost uh, abordată la cererea unor deputați membri ai acestei comisii. La vremea respectivă nu am uh, putut găsi o soluție rapidă la această problemă complexă. În uh, textul directivei revizuite s-a adresat uh, Comisiei cererea de a veni cu un raport uh, cel târziu în ianuarie 2006 pe această temă și să transmită propuneri adecvate Parlamentului European și Consiliului. Raportul acesta a fost pregătit în mai multe etape. Mai întâi ne-am consultat cu Comitetul de Experți uh, pentru Dispozitivele Medicale între mai și iulie 2007, ceea ce ne-a permis să avem o vedere de ansamblu asupra situației legale în, uh, în țările membre și o minoritate de state membre interzic reprelucrarea dispozitivelor medicale de unică folosință, câteva acceptă această reprelucrare în legislație și majoritatea statelor membre nu au o legislație specifică în acest domeniu. Printre acestea, din urmă, majoritatea interpretează absența măsurilor drept o interzicere a reprelucrării dispozitivelor medicale de unică folosință. Între iulie și august 2007 am organizat o consultare publică pentru a obține răspunsuri și am publicat un document de sinteză în luna mai 2008. În luna decembrie 2008 am organizat un atelier pentru a înțelege mai bine aspectele legate de sănătatea publică, de mediu și de economie și rezultatele au fost publicate în mai 2009. În sfârșit, am obținut părerea Comitetului Științific cu privire la riscurile emergente pentru sănătate am consultat acest comitet pentru a putea să ne bazăm raportul pe o bază științifică solidă și acest comitet și-a dat avizul pe 4 aprilie 2010. Îi cerusem comitetului să stabilească faptul dacă reprelucrarea acestor dispozitive prezintă un pericol pentru sănătatea umană și să definească acest pericol, dacă există, precum și să spună în ce condiții și pentru ce utilizări pre- reprelucrarea prezintă riscuri. Pe 27 august uh, anul acesta a fost adoptat uh, raportul Comisiei un raport care analizează aspecte legate de sănătatea publică, aspecte legate de etică, aspectele de mediu și aspectele economice. De asemenea, prezintă situația pe plan internațional în acest domeniu. În ceea ce privește sănătatea publică, raportul Comisiei evidențiază cele trei pericole principale care ar putea să fie prezentate de reprelucrarea dispozitivelor medicale, așa cum au fost ele identificate de către Comitetul Științific. Prima problemă. Aceste dispozitive au fost în contact cu pacienții și ca atare pot să prezinte microorganisme patogene a căror eliminare ar putea fi dificilă. Deci ar putea să fie în continuare contaminate, ceea ce ar prezenta riscul pentru pacientul următor. A doua problemă, rezidurile chimice care rezultă din reprelucrare pot să prezinte riscuri toxice la reutilizare și, în sfârșit, se poate asista la modificarea caracteristicilor, caracteristicilor chimice și uh, fizice ale dispozitivelor, ceea ce ar avea consecințe asupra funcționării acestora. Raportul arată de asemenea că acest comitet științific a identificat o problemă specifică legată de contaminarea cu prioni, pentru că trebuie să se recurgă la mijloace de curățare agresive care nu sunt compatibile cu materialele folosite frecvent în uh, componența acestor dispozitive. V-aș ruga să încheiați, dacă se poate, raportul, raportul uh, abordează chestiunile etice și de responsabilitate, aspectele economice și de mediu, însă trec la concluzii. Este imposibil de cuantificat riscul legat de reprelucrarea dispozitivelor medicale de unică folosință. Numărul de incidente este uh, redus, însă probabil că nu sunt notificate toate uh, incidentele. Este greu de stabilit efectul de cauză la efect. Și există, după cum spuneam, trei riscuri majore. Toate dispozitivele medicale de unică folosință nu pot fi refolosite, reprelucrate și întregul ciclu al reprelucrării trebuie să fie evaluat și validat de la colectare până la prima utilizare, sterilizare și livrare. Care sunt următoarele etape după întocmirea acestui raport? Evaluăm măsurile care trebuie luate în cadrul reformării um, dispozitivelor medicale. Există mai multe opțiuni posibile. Vom evalua impactul acestor măsuri. Îmi cer scuze, intervine doamna președinte, însă ar fi trebuit să încheiem la ora șase și jumătate. Îmi cer scuze că nu vă las mai mult timp la dispoziție, însă nu am de ales. Îi dau cuvântul uh, domnului Ulmer și domnului Roth Berend. Mulțumesc, doamnă președinte. sunt confirmate temerile în ceea ce privește lacunele din acest sistem. Acestea persistă. Și am fi vrut să avem un regulament care să le elimine. Pentru că, iată, este clar că avem nevoie de un regulament clar 105.000 persoane din Uniunea Europeană de, mor anual din cauza hepatitei B și C și nu știm uh, câte din aceste persoane ajung să fie infectate din cauza uh, produselor nesterilizate. Astfel, numai luând măsuri concrete, putem să reducem aceste statistici și de aceea avem nevoie de declarații unitare și de obligații unitare peste tot în Europa. Este inacceptabil faptul că un produs utiliza, poate fi utilizat Uh, într-un stat o singură dată și în alt stat poate fi refolosit. Încă o dată, la nivel comunitar, trebuie reglementat unitar acest aspect. Asta ar fi cel puțin dorința mea. Mulțumesc. Dagmar. Sunt 100% de acord cu, da, cu domnul Ulmar. Uh, dispozitiv, directiva privind uh, regulamentul, mă scuzați, privind uh, dispozitivele medicale este învechit. Avem nevoie de reînnoirea acesteia. Doamna Maiori a încercat în trecut fără succes. Avem nevoie de o diferențiere între utilizare unică și utilizare multiplă. Nu poate să fie la latitudinea comercianților și latitudinea utilizatorilor. Când este vorba despre single use, nu înseamnă să fie utilizat de, timp de 3 săptămâni pe un singur pacient, ci odată și gata. Și dacă dorim ca single use, utilizarea unică, să fie dublată, ceea ce se întâmplă în spitalele europene, atunci trebuie fie să incriminăm această faptă, fie să avem reguli și mai strigente uh, comparativ cu multiple use. Deci avem nevoie de reglementări clare pentru aceste dispozitive la nivel comunitar, uh, începând cu cel târziu 2012. Cel puțin asta sper eu. Bien, mes chers collègues, je vous remercie. Mulțumim, stimați colegi, mulțumim. Mulțumim uh, reprezentanților comisiei. Îmi cer scuze încă o dată pentru sfârșitul acesta brusc, dar uh, toate cele spuse par uh, absolut justificate. Mulțumesc, ne regăsim mâine la ora 10.